Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Bine ați venit la această reuniune comună a Comisiei pentru Dezvoltare și pentru Mediul Înconjurător al Parlamentului European. Mă bucură că participați într-un uh, număr atât de mare la această reuniune, la această dupămasă, despre obiectivele de dezvoltare a mileniului durabil. Înainte de a trece la ordinea de zi pentru această zi, Aș dori să-i rog pe uh, colegii de la Comisia uh, DEVE să fie de acord cu schimbarea ordinii de zi. Uh, punctul referitor la Ebola va fi discutat probabil în luna iulie și să putem trece acum direct la audierea comună. Vă mulțumesc foarte mult. Celelalte puncte de pe ordinea de zi a Comisiei DEVE le vom discuta mâine începând cu ora 10.30. Deci, dragi colegi, bun venit tuturor! În numele Comisiei DEVE mă bucur că sunt alături de domnul Iavor, vicepreședintele Comisiei ENVI și spun venit și moderatorilor la cele trei părți ale audierii din această după masă. După cum știți, că, după cum știți, în septembrie la Națiunile Unite avem o ocazie unică să combatem în mod real sărăcia și să ajungem la adevărată dezvoltare uh, rurală. Cred că trebuie să ținem cont de durabilitate în politicile de dezvoltare, pentru că doar așa vom ajunge la progrese importante la Națiunile Unite. Luna viitoare, la Addis Abeba, Comisia noastră va discuta despre finanțarea pentru uh, dezvoltare în pregătirea summitului Uniunii Europene din septembrie. Lucrăm și la redactarea unui proiect de aviz pentru Comisia competentă pe fond, Comisia ENVI, în vederea pregătirii conferinței părților din decembrie de la Paris Următoarele șase luni sunt importante pentru că există o legătură între toate aceste conferințe, între cea de la Disabeba, de la New York și de la Paris și considerăm că astfel putem crea un nou parteneriat global pentru a pune în aplicare agenda de dezvoltare de după anul 2015. Cele două comisii parlamentare vor trebui să lucreze împreună. Știu că și uh, comisarii uh, discută foarte mult uh, între ei Știm că doamna Mogherini are un rol de coordonare în cadrul Comisiei uh, pentru participarea la cele trei conferințe. Avem uh, invitați uh, distinși alături de noi astăzi și acum o să dau cuvântul domnului Iavor, vicepreședintele Comisiei pentru Mediu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, doamnă președinte, dragi colegi, în calitatea de vicepreședintă pentru mediu, siguranța alimentelor și sănătatea publică, mă bucur uh, faptul că pot participa la această audiere. După cum știți, acest concept privind dezvoltare durabilă a apărut cu ocazia conferinței uh, ONU din anul 2012, continuând uh, ideea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, tocmai pentru a reflecta modificarea agendei privind uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ținând seama de toate cele trei aspecte ale dezvoltării durabile. Mie mi se pare că este o evoluție deosebit de importantă, care ține cont de practicile anterioare, Uh, când, se, când existau două discursuri, unul uh, referitor la dezvoltare și unul referitor la durabilitate. Cred că odată cu obiectivele de dezvoltare durabilă, Națiunile Unite au arătat foarte clar că am depășit o era. Nu putem ajunge la durabilitate fără uh, dezvoltare și, fără, și nu putem avea o adevărată dezvoltare fără durabilitate. Acum trebuie să ținem seama de o adevărată dezvoltare durabilă și să găsim soluții uh, ambelor uh, fețe acestei monede. Această audiere este una oportună. Anul 2015 este un an crucial pentru dezvoltare și uh, să sperăm că, dezvolt- că procesele care se desfășoară în mod paralel atât la Națiunile Unite cât și în Uniunea Europeană vor uh, duce la sinergia unor uh, evenimente. Știm că se poartă negocieri climatice, COP21 de la Paris, apoi Conferința Internațională pentru discutarea finanțării pentru dezvoltare, Banul European dedicat dezvoltării anul 2015 și avem foarte multe lucruri de făcut. Se pune întrebarea ce metodă trebuie să urmăm. Eu cred că perspectiva pe care trebuie să o urmăm este stabilită foarte clar de obiectivele de dezvoltare uh, durabilă. Deci este, un, uh, este o dezbatere oportună astăzi și una din, unul din cele mai import, uh, importante evenimente din acest an este reprezentat de, de acceptarea acestor obiective de dezvoltare durabilă la nivelul Națiunilor Unite, Parlamentul European și Comisia Europeană, Uniunea Europeană în ansamblu ei au, are un rol important pentru a încadra această discuție. Sper că vom avea o conferință plăcută și rodnică astăzi. Sper că ea va putea contribui la apariția unei noi ere ale dezvoltării care să fie într-adevăr durabilă atât pentru generațiile actuale cât și pentru cele viitoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dragi colegi, din ordinea de zi, vedeți că această audiere are trei secțiuni. Prima se referă la rolul Uniunii Europene în agenda de dezvoltare globală de după anul 2015 și acum dau cuvântul domnului Davor Știa, raportor din partea Parlamentului European privind această temă al cadrului de dezvoltare de după anul 2015. Deci ai cuvântul, Davor. Îți mulțumesc, Linda. Bună ziua tuturor! Bun venit și din partea mea la această primă parte a audierii noastre. La primul panel participă invitați uh, cu foarte multă experiență, domnul Carmen Nuvela, comisar european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, apoi doamna Mina Mohamed din partea Secretariatului General al ONU și uh, directorul adjunct pentru politică și coordonare tematică de la DG DEFCO, Klaus Rudischhauser. Am întârziat deja puțin, doream să încheiem la ora 16.45 această parte a audierii, deci cred că voi da cuvântul pentru 10 minute vorbitorilor și apoi pentru a, avea o, pentru a putea avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Rolul meu de moderator va fi de a asigura o dezbatere cât mai interesantă și de a respecta timpul acordat. Această temă a fost deja prezentată de președintele Comisiei DEVE și de vicepreședintele Comisiei ENVI eu aș dori să adresez câteva întrebări și anume, unde ne aflăm acum în din punctul de vedere a procesului negocierilor interguvernamentale, care este perspectiva din interiorul Uniunii Europene și cum este perceput rolul Uniunii Europene de către Națiunile Unite și de partenerii noștri din comunitatea internațională. Mă întreb de asemenea dacă concluziile adoptate de Consiliu vor avea un impact asupra conferinței din iulie de la Addis Abeba și cum vor fi reflectate în uh, summitul din septembrie. Vom asista, de urmare, la intervenții din partea unor actori foarte, foarte importanti și dau în primul rând cuvântul domnului comisar Carmen Vela. Îți mulțumesc, Davor, îți mulțumesc, Linda, îți mulțumesc, Benedict, vă mulțumesc tuturor pentru prezența Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această audiere organizată de comisiile DEVE și ENVI pentru a discuta obiectivele de, de dezvoltare durabilă. După cum mi-a spus deja Iavor, cred că este una, un prim eveniment uh, în următoarele luni. În acest an, comunitatea internațională are o uh, ocazie unică de a schimba lumea și de a transforma dezvoltarea uh, durabilă uh, într-o adevărată dezvoltare demnă. O cale mult mai inclusivă care promovează uh, dezvoltarea durabilă și care să protejeze planeta și oamenii. În acest an, după cum s-a menționat deja, vor avea loc trei conferințe privind finanțarea dezvoltării în Addis Abeba, privind dezvoltarea durabilă la New York și privind schimbările climatice la Paris trei evenimente, însă cu o singură șansă, și anume de a răspunde provocărilor cu care se confruntă lumea. O singură șansă care va modifica lumea în care trăim, mai ales pe viitor. Trebuie să profităm de impulsul uh, actual. În ultimii 15 ani am înregistrat progrese importante înspre obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Astăzi ne putem imagina cu ușurință o tânără care merge la școală într-o uh, regiune defavorizată înainte, ne putem uh, imagina că aceeași uh, fată tânără are acces la apă potabilă curată și la electricitate și că familia din care face parte a depășit starea de sărăcie. Este vorba de dreptul social de a fi educat, de dreptul de mediu de a avea acces la apă potabilă curată și de uh, dreptul economic de a nu trăi în uh, sărăcie. Cred că nu există un exemplu mai bun privind cei trei piloni ai durabilității. Însă nu este vorba doar de acești trei uh, piloni. Foarte importantă este și inter, uh, modul în care acești piloni sunt uh, legați între ei. Fata respectivă se poate duce la școală pentru că nu mai trebuie să piardă timpul să caute apă curată. Își poate permite să meargă la școală pentru că familia ei nu mai trăiește în sărăcie și astfel poate să trăiască o viață demnă, obiectivul nostru. Răspunsul nostru este de a continua să întărim acești uh, piloni și uh, să întărim legăturile între cei trei piloni. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului au demonstrat că putem să facem acest lucru cu aj- și cu ajutorul agendei de după anul 2015 discutăm despre un progres uh, treptat. Nu ne dorim doar să promovăm gestionarea mediului înconjurător. La summitul din septembrie, liderii globali vor trebui să fie mai ambițioși și să se angajeze în eradicarea sărăciei din toate punctele de vedere, să sporească incluziunea și dezvoltarea durabilă, atât pentru generațiile actuale, cât și pentru cele viitoare. Este vorba de o ambiție foarte uh, curajoasă care aduce cu sine noi responsabilități de implementarea acestor obiective până în anul 2030. Știu că această ambiție este împărtășită și de Parlamentul European și trebuie să spun în mod uh, deschis că și uh, noi de la Comisia Europeană vă mulțumim pentru acest uh, sprijin. Întrebarea care se pune este cum reușim să conlucrăm cu toții astfel încât să ne respectăm această promisiune. Un element nou adus de agenda de după anul 2015 este universalitatea acestei agende. Toate statele au o responsabilitate în atingerea acestor uh, obiective și ținte pe plan intern și să contribuie la atingerea lor pe plan global. Această responsabilitate împărtășită este fundamentală și parteneri, noul parteneriat uh, global bazat pe democratizarea actorilor la toate nivelurile va fi deosebit de important pentru a transforma în realitate viziunea noastră comună. Provocările existente trebuie să fie, trebuie, trebuie să, să li se găsească un răspuns din partea tuturor statelor și sectorul privat va trebui să se implice mai mult, la fel ca și societatea civilă în general. Asumarea națională a leadership-ul sunt elemente esențiale pentru punerea în aplicare acestei viziuni și vor trebui să fie sprijinite de bugete adecvate, de instrumente și de politici adecvate. Uniunea Europeană, cu ocazia concluziilor uh, din luna, Consiliului din luna mai, a spus foarte clar toate aceste lucruri. Însă nu doar uh, o finanțare adecvată este suficientă. Avem nevoie de un uh, cadru de reglementare um, necesar pentru a transforma această viziune în realitate, trebuie să ne îndreptăm mai mult înspre integrarea politicilor și o coordonare la toate nivelurile și, în primul rând, avem nevoie să înțelegem mai bine cum funcționează sărăcia și care este legătura între sărăcie și cele trei uh, dimensiuni ale dezvoltării dura- durabile. foarte multe măsuri au un impact negativ asupra sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător. Subvențiile acordate uh, combustibililor uh, fosili au ajuns, au fost uh, foarte mari până în anul 2010. Putem să ne gândim ce am fi putut face cu, to- cu toate aceste sume pentru a combate uh, sărăcia ținând seama mai ales că aceste subvenții nu sunt în avantajul săracilor întotdeauna. Investirea în uh, gestionarea resurselor nu reprezintă un cost suplimentar. Din potrivă, poate duce la o reducere masivă a costurilor și poate duce la mărirea uh, veniturilor. De exemplu, invest investir, investițiile în gestionarea resurselor de apă aduce beneficii pe termen uh, lung, mai ales pentru sănătatea oamenilor. Un alt exemplu îl reprezintă angajamentul Uniunii Europene de a combate traficul de uh, specii de animale sălbatice împreună cu partenerii globali. Această luptă va fi nu doar în beneficiul mediului înconjurător, dar va duce la situația în care veniturile ilegale din această activitate nu vor fi folosite pentru alte tipuri de trafic sau pentru a consolida uh, corupția. Deci atât mediul înconjurător, cât și guvernanța, cât și statul de drept au de câștigat în urma acestui uh, program. Aceste exemple ne demonstrează de ce este important ca în momentul în care discutăm mijloacele de punere în aplicare să ne gândim atât la dimensiunea uh, financiară, de finanțare, cât și la cea care nu ține de finanțare. În plus, trebuie să colaborăm uh, cât mai coordonat și să dăm dovadă de un mare nivel de ambiție. Un rezultat uh, hotărât al conferinței de la Addis Abeba va reprezenta o bază pentru conferința din toamnă din New York și pentru cea de la Paris. Ne dorim rezultate cât mai ambițioase în urma acestor evenimente pentru că uh, s-ar putea crea un efect de domino dacă rezultatul uneia dintre aceste conferințe va fi unul prea diluat. Până acum am reușit să obținem foarte mult în uh, dezvoltarea unei poziții comune ale Uniunii Europene această poziție unică a Uniunii Europene privind agenda de după 2015 recunoaște atât provocările imense reprezentate de schimbările climatice, cât și necesitatea de a avea un nou angajament privind asistența oficială pentru dezvoltare. Vom uh, continua să lucrăm la poziții puternice unice ale Uniunii Europene într-o modalitate cât mai uh, coerentă, tocmai pentru a putea atinge beneficiile menționate mai înainte. Uniunea Europeană este pregătită să își asume rolul care îi revine din punctul de vedere al punerii aplicare a agendei de după anul 2015, atât prin acțiune externă, cât și prin politicile externe și cele interne. Deja încercăm să vedem cum putem ajunge la o coordonare a politicilor din punctul de vedere al politicii de dezvoltare și agendei proprii europene de creștere economică durabilă și de ocupare. Există foarte multe exemple bune în Uniunea Europeană care se potrivesc uh, perfect în agenda de după anul 2015. Se desfășoară consultări publice pe marginea acestor teme și aș dori să vă invit să participați în număr cât mai mare la aceste consultări publice. Aș dori să spun câteva lucruri și despre obiectivele de dezvoltare durabilă, care reprezintă centrul, uh, principalul element al uh, agendei de după anul 2015. Aceste obiective ar trebui să fie considerate și puse în aplicare ca un întreg. Pe lângă implementarea Va trebui să monitorizăm progresele și va trebui să dăm dovadă de responsabilitate față de obiectivele de dezvoltare durabilă. Trebuie să identificăm domeniile unde rămânem în urmă, să dăm dovadă de răspundere și să stimulăm acțiunile potrivite. Considerăm că trebuie să există un cadru de monitorizare și de răspundere care să acopere toate aspectele obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acest lucru trebuie să se întâmple la nivel regional, național și global. Transparența și includerea tuturor părților interesate vor fi vitale. Parlamentul European va avea un rol cheie pentru a asigura că Uniunea Europeană va, fi, va putea fi trasă la răspundere. Pe plan uh, global, Forumul uh, Economic Global reprezintă piata de temelie acestui uh, cadru. Există și alte instituții care permit monitorizarea progreselor înregistrate, însă forumul politic la nivel înalt este singura organizație care permite evaluarea tuturor compo- componentelor relevante. Deci trebuie să ne asigurăm că această organizație va primi informațiile relevante și că va fi compus din ministrii de resort relevanți în acest domeniu. La fiecare patru ani urmând să participe și uh, șefii de stat și guvern. Doar astfel vom putea păstra um, voința politică necesară pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă până în anul 2030. Tocmai de aceea aș, uh, sunt nerăbdător să particip la acest uh, eveniment de la începutul iunie-iulie. Am încredere că Parlamentul European ne va sprijini pe viitor, doar așa vom putea să ne asigurăm că această cale înspre demnitate va deveni o călătorie pe care o putem face împreună. Și aș dori să vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Commissioner, for... Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare cuprinzătoare <clears throat> și cu aspecte de mediu și cu lupta împotriva sărăciei, una dintre cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile. Să trecem mai departe, dar mai întâi văd că avem o prezență remarcabilă. Sunt unii care stau în picioare, dar mai sunt locuri libere, unele rezervate, dar cred că nu are sens să ținem locuri rezervate în timp ce unii stau în picioare. Așadar, vă rog să vă așezați și pe rândurile 1, 2 sau 3 ca să <clears throat> stați mai comod. Să continuăm acum cu doamna Amina Mohamed, consilier special pentru secretarul general ONU în ce privește planificarea în materie de dezvoltare după 2015 Ați avut un rol deosebit în prezentarea documentului sinteză pentru secretarul general ONU, care reprezintă baza negocierilor. Veți o experiență vastă și drept consilier special pentru președintele Nigerii în implementarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Așa că ne interesează părerea dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte, și doamnelor și domnilor. E o plăcere deosebită să vin aici. Nu știam dacă o să reușim sau nu. Pentru cei care ați urmărit negocierile, știu că domnul Maxwell începe este finanțarea pentru dezvoltare. Ne luptăm pentru a respecta termenul limită de vineri. Nu s-a întâmplat, încă negociem. E o parte critică pentru a face să funcționeze această agenda. Vă mulțumesc pentru invitație, așadar, întotdeauna e o ocazie bună să <clears throat> obținem mai mult sprijin pentru ceva ce nu s-a finalizat. Am depus eforturi timp de aproape trei ani în ce privește diverse eforturi și aspirații pentru toată lumea dintre cei conduși de statele membre pentru a <clears throat> face schimbarea, să încercăm să dăm viață dezvoltării durabile un concept despre care se vorbește din 92 și apoi uh, a ajuns la maturitate în 2012. Vreau să apreciez eforturile din Uniunea Europeană în legătură cu diversi participanți cu doi ani și jumătate în urmă era un subiect foarte dificil pentru a încerca să reunim obiectivele de dezvoltare și de mediu cu coerență pentru a reprezenta baza unui parteneriat pentru viitor și vă felicit pe toți în legătură cu concluziile Consiliului din mai anul curent în special partea de parteneriate globale, elemente cheie pentru a face ca lucrurile să avanseze. Și se reflectă și în eforturile de la New York. După cum a spus domnul Vela, e un moment cu adevărat istoric în acest an, e un an al acțiunilor care trebuie întreprinse. Trei acțiuni care pot reveni, dar probabil că nu se revină împreună în același timp examinând o cale diferită de a pune capăt sărăciei, de a avea creștere inclusivă să hmm, ne ocupăm de planetă pentru a avea o agendă de dezvoltare durabilă convenită cu mijloace de implementare care se bazează pe Monterey și Doha pentru a ne ocupa de partea universală, de ceea ce înainte era agenda sărăciei, să extinde acum la o agenda globală pentru a încerca, în ce privește obiectivele de dezvoltare din această agenda toate resursele care pot fi aduse la masă pentru ca lucrurile să funcționeze. Ne-am bazat pe obiectivele de dezvoltare ale mileniului, integritatea procesului. Dacă n-am fi avut ODM-urile, am fi vorbit de alte de obiective integrate. Acum facem ceva mult mai just pentru agenda. Acum e vorba de a include pe toată lumea. Dacă se critică ODM-urile, era vorba de însușirea acestor obiective, modul în care s-au realizat lucrurile. Acum nu doar că statele membre sunt în poziție de lider, ci și factorii implicați din societatea civilă, mediul universitar, toată lumea s-a implicat într-o manieră fără precedent și cred că vedem că majoritatea aspirațiilor respective sunt în documentele pe care le avem. Cum ne menținem că negociem cu 193 de state membre e extrem de dificil ne-am uitat la ultimul uh, proiect uh, zero pentru ce se întâmplă după 2015. Am văzut că unele lucruri ar fi putut fi incluse. De fapt, acest document, cum îl menținem la nivelul respectiv uh, pentru a menține acest nivel de ambiții. În ultimele câteva zile, ascultând 193 de membri care încearcă să cadă de acord în legătură cu mijloace de implementare pentru o agenda atât de ambițioasă, și acum când se trezesc într-o poziție în care e nevoie de identificarea celui mai mic numitor comun pentru acte de leadership de care e nevoie pentru a ridica ștacheta, pentru a menține nivelul de ambiție la care se așteaptă toți cei din afara New Yorkului. Cele patru date, da, iulie, peste câteva săptămâni, un moment important să dăm semnalul că va exista o cale diferită de a da resurse pentru această agenda septembrie agenda dezvoltării durabile și finanțarea, dar la fel de important sunt întâlnirile de la Lima și Paris pentru a reuni COP care ar trebui să se ocupe de ce mai e necesar în ce privește provocările legate de schimbări climatice. Vedem că sunt parte integrantă agende de dezvoltare durabilă. Colega mea, Cristina Fegheră, și cu mine discutăm despre dezvoltare și mediu ca versuri și reversuri aceleași medalii încercăm să ne ocupăm de elementele de pe agenda sărăciei și schimbărilor climatice în această perspectivă. Există chestiuni complexe, fără precedent interconectate. Când am început discuțiile legate de modelarea noi agende acum, probabil că lucrurile s-au înrătățit mai mult decât erau atunci. Deci ideea de a încerca să ai o agenda care să reacționeze la cerințe e o mare provocare. Chestiunile iar din Europa, inclusiv migrația, criza momentului. Dar această agendă speră, de fapt, să se ocupe de cauzele profunde pentru a se preveni apariția acestei migrații uneori forțate și să avem o migrație planificată, acum când o privim, nu prezintă chipul dorit, când de fapt ar trebui să privim lucrurile în alt fel. Apoi, șomajul în rândul tinerilor. Vorbim despre generații viitoare care sunt în sală, șomajul tinerilor, atins niveluri fără precedent în întreaga lume. Trebuie să găsim căi să ne asigurăm că se integrează în acest proces. Ce spunem, de fapt, când examinăm provocările? Această agendă, în caracterul său integrat și universal, să continue să reacționeze nu ce la știm, ci la aproape ce nu știm că nu se acordă atenție și nu se investește în ce privește aceste elemente. Ce putem face cu această generație pentru a combate sărăcia, dar și în modalități foarte specifice legate de schimbările climatice. Asta sperăm să vedem pe măsură ce oamenii uh, se angajează față aceste obiective. Trebuie să vedem uh, participare. Apreciem mesajele recente, angajamentele la G7, enciclica Papei, care se referă la unele dintre aceste chestiuni. Să vedem un uh, elan care se menține. Trebuie să fim optimiști că vom uh, reuși să fim pe această cale spre demnitate să le spunem oamenilor că pas cu pas în această tranziție și aș vrea să insist pe elementul de tranziție. ODM-urile sunt o poveste încă nesfârșită, dar putem uh, să realizăm la scară necesară și nu doar un element al agendei. Și ultima sută de metri va avea propriile provocări. Unde suntem acum în ce privește negocierile, finanțarea pentru dezvoltare, e în derulare. Vom avea în continuare să avem un document convenit care să fie discutat la Addis Abeba după ce vine acolo de la New York. Dar există mari provocări legate de modul în care să convenim ce facem în legătură cu chestiunile fiscale. De multe există dovezi în acest sens. Ce mecanisme suntem dispuși să introducem sau să revizuim pentru provocările viitorilor 15 ani? Această structură e un element esențial. Sarcina mea în Nigeria să încercăm să realizăm ODM-urile în ultimii 15 ani. Ceva ce am ratat a fost infrastructura în ce a privit costurile pentru ODM-uri, costuri extraordinare pentru că am inclus infrastructura. Acum am spus, nu, nu trebuie să socotim infrastructura. Dar cum poți să nu ții cont de drumuri, apă, electricitate, e nevoie de ele pentru educație, pentru integrarea mediului de afaceri, inclusiv în agricultură? Avem aici probleme de care trebuie să ne ocupăm. <clears throat> Infrastructura nu face parte dar trebuie să vedem cum se poate transforma economia. Atunci infrastructura va fi un element cheie. Care e platforma pentru a reuni resursele de care avem nevoie pe termen îndelungat? Și în multe cazuri avem de face nu doar cu infrastructura învechită, ci cu infrastructura nouă sau una afectată de dezastre naturale, de conflicte. E o mare oportunitate nu doar să ne ocupăm de agenda de combatere a sărăciei, ci să vedem cum putem să ne gândim la ecologizarea orașelor și ce facem cu infrastructura. În ce privește electricitatea, mixul energetic al țărilor în tranziție de la combustibil fosil la energie regenerabilă. Comerțul se implicat în discuțiile legate de finanțare. Cum putem să facem terenul de joc mai echitabil pentru ca toată lumea până la urmă să aibă un element de câștig, uh, așa numitul win-win situation în engleză. Discuțiile nu se încheiaseră ieri când am plecat eu de la New York. Toată lumea a recunoscut progresele făcute și a spune că față de acum de ani și jumătate, când nimeni nu vrea să discute de chestiunea agendei, uh, obiective de dezvoltare, ne luptăm cu elementele. Am dorit ca lumea să se concentreze pe diverse elemente, angajamente, dar Cred că se va ajunge la un rezultat înainte de sfârșitul uh, ședinței. În acorduri care nu au caracter obligatoriu pe plan legal, trebuie să găsim o cale de a trage la socoteală guvernele, firmele, alți factori implicați. Mecanismul de follow-up care se va discuta peste două săptămâni ne cere să acordăm atenție la nivel de țară, să consolidăm capacitatea de a raporta revoluția în materie de date, statistici și alte date care să fie credibile, fiabile, să putem cuantifica, să vedem ce facem cu indicatorii noi. Dar la nivelul organismelor regionale, al instituțiilor respective, rolul de sintetizare pentru raportare la nivel global. Sunt cele trei niveluri de raportare E încă o muncă în derulare. Tensiunile pe care le-am avut la discuțiile în ce privește finanțarea pentru dezvoltare, o recunoaștere clară, e nevoie de mecanism de follow-up și de revizuire. Cum? Și două cuvinte integrate și <clears throat> dedicate în același timp pentru un singur cadru, dar pe partea de finanțare să există o raportare dedicată care să corespundă forumului politic la nivel înalt. Aceste chestiuni Continuă să fie o muncă în derulare, dar există angajamentul că mergem la Addis Abeba cu un document finalizat. Acel proiect de text uh, zero promisător uh, legat de negocierile din această săptămână, iată de ce a fost o provocare deosebită să vedem că n-am putut finaliza finanțarea pentru dezvoltare, cum putem avea procese în paralel care se negociate, unde există expertiză din statele membre, dar și din societatea civilă, de la firme, participând la negocieri. A spune că a existat o interfață, o legătură care a adus o mai mare flexibilitate pentru a încerca să cartografiem unde vor avea loc discuțiile în cursul săptămânii. Documentul în preambul, în introducere la obiective, ținte și indicatori în cadrul de responsabilitate pentru a menține nivelul de ambiție al celor 17 obiective. Deci foarte clar știm că dezvoltarea durabilă va fi o provocare pentru noi toți, cum să o aducem din nou cu picioarele pe pământ la nivel de realitate și o să încheie această poziție de privilegiu deosebit de a participa la acest proces. Dar până la urmă mă întorc în Nigeria, unde a fost o perioadă extrem de dificilă, de 8 sau 9 ani. Are un guvern care se va concentra pe guvernanță, securitate, se va ocupa de infrastructură. Asta e cam tot ce poate să facă într-un mandat de patru ani și trebuie să nu uităm că asta ne constrânge democrația, aceste mandate scurte, un motiv suplimentar pentru a consolida instituțiile, pentru a face să parcurgă ciclurile democratice. Pentru mine e o chestiune. <clears throat> Domnul comisar vorbea despre o tânără și eu am fost tânără în anii 60 în Nigeria, unde a fost o a tragedie deosebită, cum e acum cea cu Boko Haram, am avut educație decentă, aveam un certificat de educație care arăta și că am fost vaccinată. Deci instituțiile funcționau și m-au produs pe mine. Acum lucrez la ONU și vă vorbesc dumneavoastră. Trebuie să privesc în urmă, să spun ce se întâmplă că acum dacă se duc fetele la școală sunt răpite, băieți care nu erau teroriști acum devin teroriști. E o exacerbare a sărăciei în acea parte a țării. Nu putem spune că nu ținea și de schimbările climatice. La Chad. <clears throat> Când eram mică, mă duceam pe hovercraft și credeam că o să pot să ajung în Anglia. Acum nu mai există. E doar o păltoacă mai mare. Și acum ne-a pus în situația în care suntem astăzi. Deci, pe măsură ce încercăm să reclădim comunitatea din Nigeria, infrastructura comunităților, ce trebuie să facem pentru tineri care trebuie să vadă un viitor. Acestea sunt unele dintre provocările de care ar trebui să ne ocupăm în agenda dezvoltării durabile. Și iată ce spunem că trece dincolo de exercițiul tehnocrat. Înseamnă că atunci când mergem la nivel de țară, expertiza pe care o avem în această sală, expertiza din instituțiile noastre, trebuie să iasă din uh, căsuță, din tipare, să vadă cum să se adreseze unui public diferit și condițiilor reale. încercând să facem în 2015 obiectivele acestea să devină o realitate până în 2030. Știu că s-a discutat cât de multe obiective s-au uh, elaborat la unul. E o situație complexă, e o mare problemă, deci e nevoie de uh, obiective ambițioase. Trebuie să le vedem pe fiecare ca o investiție cu agenda prioritizată pe care o poate face o țară. Țările nu vor veni cu planuri de obiective, ci viziuni și planuri proprii și vor trebui să folosească acesta ca fișă de verificare drept cadru pentru ca aspirațiile și dorințele lor să devină realitate. E esențial să ne ocupăm de unele dintre aceste provocări, să ne asigurăm că există un cadru bazat pe probe, dovezi concrete. Am vorbit de revoluție în materie de date, să se concentreze mai mult pe instituții care trebuie să fie capacitate parteneriate între instituții în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare într-o manieră mai robustă la momentul potrivit, uh, incluzând tehnologia big data să coexiste și cu uh, datele tradiționale, dar e nevoie ca și politicienii să facă investițiile la momentul potrivit și rezultatele și datele să fie disponibile la timp. Trebuie de asemenea să vedem că putem comunica această agendă. Toată dimineața am discutat cu specialiști în comunicare cum să <clears throat> comunici uh, termenul sustainable, durabil, sustenabil. În limba mea nici nu există acest cuvânt, o agenda universală care să fie la fel de importantă în Europa, în Africa, în Asia de Sud-Est, în comunitățile arabe. Cum comunicăm, cum implicăm pe toată lumea, Avem în vedere că e o miză care îi privește și pe ei. Mecanismul de responsabilitate. Una este să realizăm un cadru la New York și altceva este să funcționeze pe teren și cum implicăm, de fapt, parlamentarii în parteneriat cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, pentru că indicatorii de care dispunem, dacă firmele vorbesc despre KPA, KPA să se implice, dacă vorbim despre funcții de control ale Parlamentului, măsurătorile pe care le folosiți legate de ce a făcut executivul, chestiuni de politică și bugete disponibile într-o manieră eficace și mă apropii de sfârșitul intervenției. În ce privește implementarea, vedem ce am făcut până acum, <clears throat> că acum începe să dea roade, dar într-o tranziție în care avem ambiție și speranțe deosebite ale tuturor, cum o să ne ocupăm de implementare. Implementare unde am avut multe succese, dar au existat și lacune și e nevoie de anumite competențe de o restructurare la nivel de instituții, la o renaștere pentru a răspunde și a reacționa la ce avem acum în agenda universală. E valabil pentru noi toți, o agenda globală, regională, de țară, chiar și în interiorul țărilor. Aș întreba în comunitatea mea care este membru cel mai vulnerabil și aș utiliza ca test de turnesol să vedem dacă putem investi pentru toți. Să încercăm să facem asta când ne uităm la Națiunile Unite, când vedem că cei mai tineri sau cei mai noi membri e insula Naru și cum aplicăm această agenda pentru insula respectivă pentru a reuși cu așteptările și speranțele. Universalitatea va fi uh, valabilă și pentru coerență când e vorba de eforturile UE în ultimul timp. Și o să închei cu ceva foarte important legat de rolul parlamentarilor. Ați implicat mediul pentru ca legile să existe, să încurajeze subiectele despre care vorbim, ca un copil să aibă acces la școală sau legi de care avem nevoie pentru reforma fiscală sau însușirea propriu-zisă, toate acestea trebuie să existe pentru a vedea că există interfața de care e nevoie. Am vorbit puțin despre responsabilitățile de control să nu lăsăm pe nimeni să rămână în urmă. Noi, parteneri, în această abordare participanți aici sunt provocați De obicei vorbim de la <clears throat> parte interesată la parte interesată, firmele de o parte, societatea civilă de partea cealaltă. Cum îi putem aduce pe toți la un loc? Știu că e temere legate de cacofonie, putem avea sinfonie în loc de cacofonie. Știu că e mult, mult cinism și există motive pentru care unii cred că va fi un eșec, dar noi putem demonstra că va fi o reușită. Dacă nu trăim călăuziți de speranță, atunci ce rost mai are procesul și încercarea de a face asta? Sunt milioane și miliarde de oameni care merită aceste lucruri și deci trebuie să facem asta. Trebuie să existe o reunire între parlamentari, ce facem noi aici și capitale. E foarte important ca și capitalele să se implice ele vor reprezenta durabilitatea acestei agende. Parlamentarii din toate regiunile să participe. Munca pe care am văzut că o depun parlamentarii pentru a consolida democrațiile mai De e extraordinară. Reunirea, o provocare reciprocă, avem nevoie de ajutor, se consolidează democrația, statul de drept, justiția, de care avem nevoie pentru acest agent. Și, în fine, cred că pe această ultimă sută de metri putem, într-adevăr, să Ah, ne bazăm pe aceste trambuline de care avem pentru a avea demnitate, speranță și cei din afară care vin aici să fie respect uh, reciproc și respect pentru statul de drept și drepturile omului. Mulțumesc! Amina, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Ai depășit puțin cele 10 minute, e adevărat, dar toată lumea era așa de interesată de intervenția ta, așa de bine structurată, încât a meritat să te lăsăm puțin mai mult timp. Ai accentuat în special importanța calității instituțiilor. Nu te-ai limitat la prezentarea unor concepte, și atât, ci ne-ai dat și niște exemple practice din țara ta și ne-ai spus cum funcționează instituțiile. Și sunt sigur că Klaus Rudischhauser va vorbi despre lucruri similare din perspectiva DigiDefco. Klaus, ai cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că pot să am o intervenție scurtă după două, alte două prezentări așa de detaliate pe care tocmai le-am ascultat. Domnule comisar, draga Mina, întâi de toate vreau să salut faptul că două comisii se reunesc astăzi împreună pe acest subiect și cred că ar fi o idee bună dacă pe viitor s-ar implica mai multe comisii, pentru că vorbim despre o agendă extrem de complexă, știm că această coerență a politicii reprezintă o metodă foarte importantă a obiectivelor de dezvoltare durabile și e important să existe o abordare transectorială pentru îndeplinirea obiectivelor pe care le discutăm. După cum ne-a spus Amina, suntem acum în etapa finală de negociere. Majoritatea colegilor sunt la New York împreună cu reprezentanții statelor membre și știm că acolo au loc niște discuții foarte dificile în ceea ce privește mijloacele de punere în aplicare. Lucru de altfel perfect normal, pentru că, așa cum ne-a spus Amina și ceilalți colegi, conferințele de anul acesta nu sunt izolate, sunt interconectate între ele și um, ce discutăm aici va contribui la discuția din New York și la următoarele două conferințe. Prin urmare, să nu subestimăm conexiunile. Succesul de la Adis este foarte important pentru New York. Lucrurile par destul de dificile și colegii de la New York lucrează non-stop pentru a ajunge la o înțelegere înainte de Adis, însă, așa cum ne-a spus Samina, azi dimineață, astăzi și într-un alt context, um, dificultățile acestea ne fac să fim foarte serioși, să ne implicăm foarte ferm la nivel mondial și asta este un semn foarte bun. Faptul că nu ne-am atins încă obiectivele nu trebuie să însemne că vom eșua. Din potrivă, este semn că toată lumea este implicată și își dorește ca aceste negocieri să izbândească. Prin urmare, trebuie să ne păstrăm optimismul și să sperăm că vom obține un bun rezultat. Uniunea Europeană, Comisia, în cazul meu, Parlamentul și statele membre uh, sunt uh, extrem de implicate. Dacă ne uităm la concluziile Consiliului din mai sau la rezoluțiile Parlamentului European, vedem foarte clar că uh, nu doar că nivelul de angajament este ridicat, ci dacă comparăm ceea ce am avut în comunicări și rezoluții recente ale Parlamentului cu ce se discută în prezent în New York, vedem că lucrurile s-au schimbat în timp. Și lucrul acesta este valabil și asta tinde să se uite. Este adevărat că Uniunea Europeană, în mare măsură, este responsabilă pentru faptul că cele două direcții de deplasare, uh, ODM și ODD, se reunesc. Lucrul acesta nu se întâmpla acum doi ani și insistența UE de a negocia un singur cadru pentru ODM și ODD au dus la acest rezultat. Am insistat foarte mult ca asta să se întâmple. Acum trebuie să începem să ne gândim și la punerea în aplicare, lucru la care o să revin puțin mai târziu, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem anticipa și pe care trebuie să începem să le punem în aplicare. am, avem o comunicare din 2014 pe care dacă am compara-o cu lista uh, ODD, am vedea niște suprapuneri destul de surprinzătoare care ne arată că avem, am avut încă de la început o agendă completă și că am reușit ca grupul de lucruri deschis să recunoască acest lucru. Însă ne așteaptă în continuare mari provocări, printre care evident ce se va întâmpla la Addis Abeba, pentru că încă mai trebuie să demonstrăm că metodele de implementare pe care le vom identifica, sub forma unui angajament comun din partea tuturor țărilor din lume, sunt suficient de ambițioase pentru a ajuta la atingerea ODD-urilor și dacă la ADIS nu vom reuși acest lucru, nu vom avea mijloacele de care avem nevoie pentru a atinge aceste obiective de dezvoltare durabile. Deci, asta e provocarea majoră. De asemenea, Cred că miza este foarte ridicată. Am reușit, și acest lucru nu trebuie să fie subestimat, să ne reconfirmăm angajamentul de 0,7 în momente în care economia nu e într-o situație la fel bun, de bună ca în 2005 când am început și suntem principalul bloc la nivel mondial care și-a asumat un astfel de angajament. Și cred că ar trebui să exploatăm puțin uh, această poziție, nu doar să dăm dovadă de atitudine defensivă, fiindcă avem o discuție foarte bună în ceea ce privește AOD, dar important este dacă alte mijloace de implementare și alte fluxuri pe care le putem mobiliza dacă ele există. Asta în primul rând și în al doilea rând trebuie să vedem dacă avem politicile adecvate, pentru că adesea ele uh, atrag apoi resursele de care avem nevoie pentru ODD. Sectorul privat își va mobiliza resursele în direcția corectă doar dacă politicile sunt pe măsură. Și atunci sigur că vor exista fonduri, pentru că este în interesul celor implicați ca acest lucru să se întâmple. Prin urmare, cu concluziile Consiliului și cu angajamentele UE, cred că putem merge la Addis cu o atitudine ambițioasă și să încercăm să obținem un rezultat bun. Pentru că mergem cu o ofertă bună și G77 trebuie să ne recunoască poziția pe care ar trebui să o susținem ferm. Un alt uh, aspect este uh, faptul că se schimbă paradigma de la nord-sud la un parteneriat global. Uh, și uh, aici nu e vorba despre faptul că nordul plătește pentru sud, ci este o agenda universală și caracterul universal al agendei este un element important care trebuie susținut cu toate implicațiile sale, pentru că universalitatea înseamnă și că noi, în țările dezvoltate, va trebui să implementăm această agendă. Și cum am spus mai devreme, eh, nu este vorba despre cei care se ocupă de mediu sau de dezvoltare, ci uh, întregul guvern, întregul parlament trebuie să implementeze o astfel de agendă. Și cred că putem să continuăm să avem așteptări din partea guvernului și a societății civile până când se înțelege ce înseamnă universalitatea. Și dacă vrem să dăm dovadă de credibilitate în afară, trebuie să dăm un bun exemplu. Un alt aspect important este să încercăm să mobilizăm mai bine societatea civilă și actorii non-statali și în ceea ce privește ODD și în ceea ce privește schimbările climatice, un lucru foarte important. Am spus că o să am o intervenție concisă, așa că în încheiere o să vă spun că ce trebuie să facem acum și în următoarele săptămâni este să păstrăm nivelul ambițiilor ridicat. În același timp trebuie să dăm dovadă de realism. Nu este util să fim prea ambițioși. Deci trebuie să găsim un echilibru just între ceea ce putem face uh, și între ceea ce trebuie să sperăm să se întâmple. Avem nevoie de Parlament, avem nevoie ca dumneavoastră să susțineți ambițiile uh, în toate cele patru conferințe, dacă doriți, atât în ceea ce privește statele membre, cât și în ceea ce privește societatea civilă, contribuabilii europeni. Este pentru noi, ca negociator, foarte important să avem această susținere. Trebuie să ne asigurăm că putem stabili acest nivel ridicat de ambiții pentru că avem sprijin. Cam asta aveam de spus în ceea ce privește procesele pe care le traversăm. Thank you, Klaus, for being very clear. Mulțumesc, Claus, pentru prezentarea așa de clară a poziției actuale în ceea ce privește negocierile și care ar putea fi implementările realiste. Trecem la discuție acum, dar în primul rând vreau să-i cominte, să-i mulțumesc comisarului Vela. Din păcate înțeleg că trebuie să plece, dar vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și contribuție. Ideile dumneavoastră vor fi folosite la discuții, fără îndoială. Trecem acum la colegii din sală, care sigur au întrebări. Am o listă de 5 deputați europeni care doresc să intervină. Aș vrea să vă rog să folosiți fiecare nu mai mult de un minut în intervenție pentru a avea suficient timp să ascultăm și răspunsurile. Începem cu Charles Gören. Mulțumesc. Sunt de acord cu obiectivele care au fost prezentate aici cu uh, hotărâre și cu o determinare care nu pot decât să ne stârnească respectul. Dar am niște semne de întrebare în ceea ce privește uh, instrumentele pe care vrem să le folosim pentru finanțare. Sigur că e nevoie de uh, bani, cum a spus Woody Allen, chiar dacă e doar pentru motive financiare. De ce am eu aceste semne de întrebare? Pentru că am ascultat în Monterey uh, un obiectiv foarte interesant care însă n-a fost respectat. A fost renoit în 2005, a fost uh, uh, semnat de Consiliu, de Comisie și de Parlamentul European, practic scris în piatră, dar nu a dus la ceea ce ne-am dorit ultimul Consiliu de Ministri eh, pentru Dezvoltare, nici măcar n-a ajuns la o concluzie în ceea ce privește un calendar obligatoriu. Obiectivul de finanțare de 0,7% se eh, amână pentru 2030, adică eh, pornim cu reputația celor care fac anunțuri mărețe, dar apoi nu țin promisiunile. Promisiunea de finanțare, cum spuneam, a fost înscrisă în piatră. Mă refer aici la statele membre, în primul rând, care uh, unele sunt exemplare, dar altele uh, nu fac nimic și altele sunt absolut incapabile să fac ceva din cauza crizei. Eu aș vrea până la finele anului să le văd pe fiecare aici prezente să ne spună de ce nu îndeplinesc obiectivul sau alții de ce o fac dacă reușesc să o facă. Un alt motiv care um, dă naștere scepticismului meu este uh, nu știm ce fonduri vor merge către ce departamente, cine va finanța clima, uh, chestiunile de climă, cine dezvoltare. Fondurile care există la dispoziție pentru dezvoltare vor fi uh, folosite în mare parte pentru a finanța uh, partea de climă. Vă reamintesc că am avut o discuție nu prea plăcută cu doamna Hildegard în acest sens. Din păcate, domnul comisar a plecat, dar aș vrea să avem un răspuns clar din partea comisiei. Cine ce va face exact în ce domeniu? Și un ultim aspect, încă o dată, din perspectiva ultimelor concluzii ale Consiliului Ministrilor de Dezvoltare, după am avut reducerea cu 43% Uh, a fondurilor pentru dezvoltare publică într-un stat membru. Ceea ce ne arată că nu vorbim despre chestiuni de actualitate. Și aș vrea să ne spuneți cum uh, comentați această situație. Singura modalitate de a ieși din această situație este să insistăm pe instrumente de finanțare inovatoare alternativă și cred că Uniunea Europeană ar putea încă să-și salveze onoarea mergând la Addis Abeba și anunțând foarte clar ce va face pentru a depăși această situație. Trebuie să recunoaștem cum stau lucrurile. Fie stabilim obiective pentru 2020, fie să terminăm cu toate acestea. Cu mult respect vă spun, domnule Rudy Schrauser, dar odată ce obiectivele sunt fixate, trebuie să știm că banii eh, vor exista. Și sper când spuneți asta să aveți dreptate. Însă din uh, experiențele noastre din trecut, uh, adesea am fost uh, duși de nas. Prin urmare, sincer, sunt sceptic. Mulțumesc, Maria Hoiber. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc și pentru prezentările la care am asistat. Doamna Mohamed, v-ați referit la necesitatea monitorizării situației uh, uh, care ține de finanțare. Însă, care sunt informațiile în temeiul cărora va trebui să facem această monitorizare? Și apoi aș dori să știu dacă se preconizează ca obiectivele de la Addis Abeba să fie legate de obiectivele privind agenda de după anul 2015 și dacă vor fi monitorizate împreună. V-ați referit și la uh, comunicare și aș dori să știu dacă aveți uh, idei concrete privind o comunicare cât mai bună, pentru că aceasta mi se pare deosebit de importantă. Uh, Aș mai avea și o a treia întrebare. Este foarte păcat că domnul Vela nu mai este prezent uh, și la rolul sectorului privat. O critică exprimată deseori uh, se referă la rolul prea mare pe care urmează să și, să-l asume sectorul privat în agenda de după anul 2015 și se pune întrebarea cum putem să ne asigurăm că și societățile comerciale vor uh, Uh, activa în sensul atingerii acestor obiective și nu doar pentru a obține profituri. A fost amintită uh, apa potabilă curată, care ar trebui să fie oferită la prețuri rez- rezonabile și nu doar pentru a obține profituri imense. Deci cum reușim să împăcăm toate aceste lucruri? Mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc. A fost menționată o țară, eu sunt fost ministru pentru dezvoltare, țara care a hotărât să-și reducă bugetul pentru ODD cu 43%, care practic duce la colapsul activităților care au fost desfășurate până aici cu succes. Și am o întrebare în continuare a intervenției domnului Giorenț, care este un fost ministru pentru dezvoltare al unei țări care și-a îndeplinit, a ajuns la 1% din PIB. Cred că trebuie să vorbim mai clar despre mijloacele de implementare și despre angajamentele uh, AOD uh, Rudiș, domnule Rudișaur, cred că sunteți puțin prea înțelegător și cred că rolul nostru ar trebui să respectăm angajamentele, pe când uh, angajamentele sunt departe de a fi respectate, lucru care a fost demonstrat și în statisticile care se regăsesc în concluziile Consiliului. Aș vrea de asemenea să ne explicați puțin cum poate exercita Comisia presiunea asupra statelor membre pentru a respecta cel puțin angajamentele pe care și le-au asumat. Sigur că e nevoie de creativitate în domeniul domeniul finanțării, dar asta pe lângă angajamentele deja asumate. Amina Mohamed, poate ne puteți explica modul în care stau lucrurile în ceea ce privește finanțarea inovatoare uh, din perspectiva conferinței de la Addis și apoi New York. Thank you. Mulțumesc, domnul Eck. Vă mulțumesc. Din păcate, trebuie să urmez uh, tonul uh, început de domnul uh, Gărăs, cred că nu suntem suficient de serioși în ceea ce privește politica de dezvoltare uh, durabilă. Cred că trebuie să facem ceva într-adevăr pentru cei 800 de milioane de oameni care suferă de foame pe această planetă. Însă, an de an, cheltuim sume imense pentru a păstra modalitățile tradiționale de a ne uh, hrăni în fiecare an, un procent 5,5% din cerealele cultivate sunt folosite ca furaje pentru animale. În fiecare an se defrișează suprafețe imense de, de păduri tocmai pentru a crea pășuni pentru animale și pe de altă parte există un număr atât de, atât de mare de oameni care mor din cauza uh, foametei. Și noi nu facem absolut uh, nimic, în schimb discutăm despre o dezvoltare durabilă. Mi se pare că este o farsă incredibilă și cred că ar trebui să ne gândim într-adevăr în ce uh, investim astfel încât să nu mai moară oameni uh, datorită faptului că țările dezvoltate doresc să-și păstreze modalitatea tradițională de a se hrăni. Uh, uh, Dragi colegilor, încer încercați să vă limitați la un minut. Doamna Șaiv. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să mă limitez la un minut în intervenția mea. Cred că trebuie să avem o abordare pozitivă, așa cum uh, ne spunea domnul comisar, și să încercăm să vedem ce putem realiza. Sigur că putem vedea lucrurile și dintr-o perspectivă de negativă, dar ideea este să vedem ce putem face, ce, ce este pozitiv. Vorbim despre energie, vorbim despre resurse naturale, sunt multe companii care sunt gata să investească pentru disponibilizarea resurselor. Vorbim despre modul în care ne ocupăm de aceste subiecte, noi, Comisia, Consiliul, Parlamentul și trebuie să găsim echilibrul corect de politici și în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Acestea sunt chestiunile de abordat și aș avea o întrebare pentru doamna Mohamed. Poate că nu e neapărat pe subiect, dar ați vorbit despre Nigeria în intervenția dumneavoastră. Și acolo exista o problemă cu persecutarea creștinilor în Nigeria. 450.000 de familii au trebuit să fugă din cauza acestor persecuții. Ehm, ce putem face? Sigur că vrem să avem o abordare pozitivă pentru a vedea cum ne putem ajuta reciproc pentru îndeplinirea obiectivelor. Mulțumesc, domnul Florence. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că asist în fiecare an la aceeași uh, discuție. Uh, Trebuie să monitorizăm modul în care se desfășoară implementarea și așa mai departe. Eu am, de fapt, următoarea întrebare. Situația de pe planetă este așa cum este. Avem îngrijorările legate de statul islamic, de Ucraina și așa mai departe și mă întreb dacă nu a venit momentul să luptăm împreună pentru o politică de dezvoltare comună, o politică de emigrare comună. Cred că dacă reușim să ajungem la o formulare clară, cred că ar trebui să facem acest lucru acum. Trebuie să purtăm această dezbatere atât aici la, Brus- uh, la Bruxelles, cât și la noi uh, acasă. Eu în Germania, colegii noștri în Haga și așa mai departe. Însă cred că Domnule președinte, chiar dacă îmi tăiați acum microfonul, dacă nu vom, uh, nu vom înțelege acest lucru, putem să discutăm cât dorim. Domnul Sauser poate să facă toate propunerile pe care le dorește, dacă nu le pune în aplicare, vorbim degeaba. Vă mulțumesc. Cred că Linda și Tudor se mai pui o întrebare. Dacă îmi pe același subiect, în zilele europene pentru dezvoltare, reprezentanții partenerilor cheie ne-au spus că sunt foarte preocupați. Un reprezentant ne-a spus că este preocupat de obiectivul 169 și așa mai departe. Când însă liderul țării sale a spus, dar ce mi se cere să semne și cum o să prezint asta oamenilor mei? Uh, există, prin urmare, o dezbatere cu cei care se ocupă de dezvoltare, câțiva din guvern, dar nu cu guvernele în general. Amina, ați vorbit despre faptul că guvernele folosesc această listă de verificare. Asta mă preocupă oarecum, pentru că, dacă nu mă înșel, obiectivele mileniului erau niște obiective de realizat, nu un plan național sau un program. Și eu aș vrea să adaug ceva, dacă îmi permiteți. Aș avea o întrebare cam în aceeași direcție. L-am ascultat pe comisarul Vela, care a menționat multe aspecte importante din punctul meu de vedere. De exemplu, s-a referit la importanța protecției animalelor sălbatice, lucru care poate nici nu se regăsește în măsura în care ar trebui în acest cadru. În același timp, însă, există multe, multe alte chestiuni. Deci, probabil că întrebarea este cum să gestionăm toate aceste priorități. În raport a fost foarte important că existau cei șase piloni și întrebarea mea ar fi în ce măsură se regăsesc acești șase piloni în negocierile interguvernamentale ca domenii prioritare, ușor de avut în vedere. Amina, dacă vrei să intervii prima, să răspunzi la multiplele întrebări în această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să mulțumesc și pentru reacțiile dumneavoastră la prezentările noastre care ne ajută să comunicăm mai bine intențiile noastre și acțiunile noastre și să mă refer la, ce, la toate aceste acțiuni pentru că la New York nu se înțelege întotdeauna care este situația celor care pun în aplicare tot, tot întregul uh, cadru. În ceea ce privește revizuirea acțiunilor de monitorizare, într-adevăr, trebuie, avem nevoie de informațiile relevante. Suntem încă departe de a înțelege ce am uh, realizat, pentru că diferențele între state sunt deosebit uh, de mare am amintit de consolidarea instituțiilor și va trebui să investim mai mult în instituții care să ne furnizeze informații uh, fiabile. Va trebui să discutăm uh, mai mult despre acest proces de monitorizare la, în cadrul uh, formului la nivel uh, înalt. Și Comisiile statistice cred că ne vor prezenta indicatori pentru această activitate. Se accentuează foarte mult asupra necesității de a ne asigura că există coerență între finanțarea acțiunilor de dezvoltare și a agendei de după, după anul 2015 și obiectivele pentru, după, de după anul 2017 sunt reflectate și în măsurile de finanțare. Din punctul de vedere al comunicării, există mai multă inițiativă în desfășurare. În societatea civilă există rețele importante uh, care comunică mult mai bine această agenda și vom uh, conlucra cu societatea civilă înaintea întâlnirii din septembrie. Încercăm să prezentăm cât mai bine aceste obiective și este important să realizăm tranziția la nivel uh, național, pentru că acolo toate aceste acțiuni vor fi uh, Uh, puse în aplicare și uh, toate agențiile Națiunilor Unite uh, lucrează îndeaproape cu partenerii din diferite state. În ceea ce privește rolul sectorului privat, pe care l-ați menționat și dumneavoastră, sectorul privat trebuie să aibă un rol mai mare, însă în același timp trebuie să răspundem îngrijorărilor exprimate de societatea Uh, civilă referitoare la comportamentul trecut al societăților comerciale și care sunt mecanismele de a controla uh, sectorul uh, privat astfel încât acesta să fie mai responsabil. Am, cred că vedem încet încet că sectorul uh, privat trece printr-un proces de reflexie pentru a înțelege care sunt uh, acțiunile necesare pentru a ajunge, pentru a contribui la o dezvoltare durabilă. Este important ca și sectorul privat, ca și guvernele, ca toate părțile implicate să participe la acest uh, efort la nivel național, pentru că nu există o soluție universală care poate fi impusă apoi tuturor statelor și uh, discuția referitoare la răspunderea sectorului privat va trebui să fie continuată în, în momentul în care vom avea mecanismul de monitorizare și indicatorii de care va trebui să, să ținem seama. Dincolo de asistența oficială pentru, pentru dezvoltare, am discutat și de potențialul uh, fondurilor de pensii, de asigurări și așa mai departe Uh, săptămâna trecută la Națiunile uh, Unite am discutat despre cum putem uh, atrage mm, toate aceste mijloace financiare care ar putea participa în acest domeniu și am găsit surse de finanțare din parteneriatele privind sursele energetice durabile. Deci Va trebui să găsim uh, instrumentele necesare care să permită reducerea riscurilor, să stimuleze aceste activități. Deci cred că se, este de ajuns să spun că discutăm foarte mult despre diferitele instrumente de finanțare pentru, anum- și toată, pentru toată lumea este important să insiste că este vorba de finanțare suplimentară pe lângă asistența oficială pentru dezvoltare. Deci există resurse uh, suficiente, însă trebuie să înțelegem cum putem accesa cât mai bine aceste resurse existente. În ceea ce privește comportamentul uh, de viață, am discutat pe larg care sunt alternativele la stilul nostru de viață de acum. Este o mare îngrijorare pentru că dacă ne uităm la țările în curs de dezvoltare, acestea doresc să ajungă la același stil de viață ca țărilor din nord și este o dezbatere pe care trebuie să o purtăm cu generația tânără de astăzi, pentru că ei, această generație reprezintă viitorul și ei trebuie în primul rând să își schimbe modul de viață și cred că și în acest punct de vedere mediul afacerilor uh, are un rol important. În ceea ce privește Nigeria, mm, nu doar persecutarea diferitelor minorități uh, religioase este importantă, uh, situația oamenilor este importantă, situația drepturilor omului este importantă și să ne concentrăm asupra situației unui grup sau altul ar însemna o excludere a altor grupuri. Toți cetățenii Nigeriei au un drept la viață și de a nu, au dreptul de a nu fi uh, persecutați. Uh, cele șase elemente se regăsesc în varianta finală a textului. Este vorba de cei șase uh, piloni în ceea ce privește acest concept de listă de verificat. Este vorba până la urmă de a nu prescrie anumite acțiuni uh, unor state. Acestea trebuie să țină seama de caracteristicile uh, propriului uh, stat pentru a se ridica la înălțimea ambițiilor necesare. Deci în fiecare țară trebuie să se creeze un plan de revizuire a acțiunilor, a politicilor, astfel încât uh, Um, conceptul durabilității să fie integrat. Mulțumesc. Um, nu mai, nu mai aveam decât două minute pentru, am fi avut două minute pentru concluzii, dar acum o să ți-l ofer ție pentru a răspunde la întrebările care ți-au fost adresate. Da, o să mă revăd cu Amina și mâine. Acum, foarte pe scurt, domnul Görens a plecat Însă nu aș dori să evit această întrebare legată de 0,7. Comisia Europeană și-ar fi dorit un rezultat mai bun, așa cum a ieșit din comunicările trecute, însă discuția purtată la Consiliu până la urmă a fost una pozitivă, pentru că multe state membre și-au dorit un angajament mai uh, timpuriu și alte state membre au spus că haide să nu facem promisiuni uh, deșarte, pentru că este vorba de credibilitatea noastră. Deci până la urmă s-a ajuns la un compromis pe care îl puteți considera bun sau prost, dar este un compromis între 28 de state membre. Unele state membre nu au o tradiție foarte lungă în ceea ce privește asistența oficială pentru dezvoltare, deci trebuie să înțelegem și care sunt diferențele între statele membre noi considerăm că este un compromis rezonabil și nu ne împiedică nimic să îl transformăm în realitatea mai repede. Deci dacă lucrurile merg bine, vom uh, ajunge mai repede la acest procent de 0,7%. Mi se pare un compromis bun și, din nou, suntem uh, singurul bloc uh, care la conferința de la Disabeba vine cu un angajament concret este un motiv de mândrie și cred că ar trebui să îl promovăm mai mult. În ceea ce privește uh, oferta noastră, avem foarte, putem contribui uh, cu piața noastră imensă, un lucru important pentru țările în curs de dezvoltare. Uh, de asemenea, putem uh, combate foarte bine uh, fluxurile ilicite. Acțiunile noastre privind energia pentru mediul înconjurător sunt pozitive pentru țările în curs de dezvoltare, pentru că le permite acestora să aibă resurse pe care să le folosească în alte domenii și nu ar trebui să subestimăm aceste resurse interne. Uniunea Europeană impune cerințe de transparență uh, strictă multinaționalelor, deci acțiunile noastre sunt relevante și vă pot da un exemplu despre cum putem lucra mai bine cu sectorul privat. Uniunea Europeană s-a angajat ca 500 de milioane de africani să nu mai uh, sufere de sărăgie energetică. Acest obiectiv poate fi atins doar cu participarea sectorului uh, privat, care va investi mai mult în sursele energetice regenerabile, ceea ce va contribui de asemenea la combaterea schimbărilor uh, climatice. Dacă vom reuși să mobilizăm și facem acest lucru, uh, dacă vom mobiliza sectorul privat, dacă vom duce la dezvoltarea unui sector privat în Africa, acest lucru va permite dezvoltarea mai multor resurse energetice regenerabile pe continentul african. Și apoi, în ceea ce privește universalitatea, domnul Eck, prin intervenția dumnealui, s-a referit la universalitate prin cele spuse referitoare la comportamentul nostru privind, tradițional privind uh, modul tipul de, de hrănire. Nu noi suntem cei care trebuie să spună oamenilor cum trebuie să se hrănească, ci societatea civilă, cetățenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Încă societatea civilă încă nu a înțeles cât, care este potențialul de transformare al uh, agendei pe care o, o propunem și trebuie să mă opresc uh, acum, aici, pentru că nu mai am timp. Îți mulțumesc, Claus, foarte mult. Am încheiat acest, această primă parte a audierii. Trebuie să dăm dovadă de leadership înaintea conferinței de la Disabeba, însă pentru a respecta mm, calendarul pe care l-am stabilit pentru această audiere. Deja am întârziat cu 15 minute, îmi cer, îmi cer scuze și dau cuvântul acum următorului moderator. Mulțumesc, Davor. Um, promit că voi fi foarte strict în ceea ce privește respectarea timpului acordat. A doua parte a audierii noastre se referă la perspectiva de mediu a agendei pentru dezvoltare. Comisia Invia Parlamentului European discută două elemente strâns legate de agenda pentru dezvoltare. În primul rând, situația mediului înconjurător și a schimbărilor climatice și, în al doilea rând, elementele care țin de sănătatea publică. Cei doi vorbitori uh, ne vor spune câteva cuvinte despre climat, despre aspectele de mediu ale obiectivelor de dezvoltare durabilă, și vor aminti și aspectele care țin de sănătate ale obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cred că vom înțelege mai bine de ce este atât de importantă această tranziție înspre ODD, de ce trebuie să înțelegem că situația mediului înconjurător este un vector important, important al dezvoltării umanității și că nu putem discuta despre dezvoltarea umanității fără a discuta despre starea în care se află mediul înconjurător și natura. Sunt de acord cu cei care spun că ar fi frumos ca și mai multe comisii parlamentare să participe la această întâlnire, însă această audiere cred că este un prim pas și mă bucură faptul că cele două comisii, Envi și Deve, au putut, au convenit să aibă această reuniune comună. Și acum aș dori să dau cuvântul celor doi uh, invitați, în primul rând uh, domnul dr. Roberto Bertolini, uh, care reprezintă Organizația Mondială a Sănătății la Uniunea Europeană, urmat de domnul Janos Zlinski, care a participat la negocierea ODD-urilor în ultimele luni și ani. Nu aș dori să răpăs și mai mult timp tocmai pentru a încerca să recuperăm puțin din uh, timpul pierdut. Desigur, nu este vorba de timp pierdut, însă am întârziat deja puțin și acum o să-i dau cuvântul domnului uh, Bartolini. Vă mulțumesc, domnule Iavor. Aș dori să mulțumesc uh, comisiilor Envi și DAZA pentru că a invitat OMS la această audiere pentru a vă prezenta de ce considerăm noi că protejarea sănătății publice este un factor cheie pentru, dezvoltările, pentru dezvoltarea durabilă. Poate intervenția mea va fi una mai tehnică decât cele anterioare, dar poate este important să înțelegem uh, interconectarea între diferiții factori. În ultimii ani, sănătatea a devenit o temă de securitate globală și este considerată a fi un bun public care trebuie să fie protejată prin acțiuni comune. Sănătatea a devenit un domeniu important de investiții, un domeniu economic în sine și este considerată tot mai mult ca având o legătură cu drepturile unui și cu uh, dreptatea socială. Unul din cele mai importante studii care a clarificat această legătură între dezvoltare și sănătate a fost uh, publicat uh, de curând și demonstrează, prezintă dovezile care leagă sănătatea de dezvoltare. Aici um, este o diagramă pe care poate nu o vedeți foarte bine din spatele sălii, dar care ne arată că influențele asupra sănătății la, un nivel macro sunt uh, numeroase PIB-ul pe cap de locuitor, creșterea economică sunt indicatori importanți în ceea ce privește această legătură. Este un lucru amintit pe parcursul acestei dezbateri. Cred că avem nevoie de indicatori care rezumă diferiții, diferitele aspecte ale dezvoltării și situația sănătății s-ar putea să fie unul dintre acești indicatori nici această imagine nu este foarte clară ea demonstrează legătura care există între speranța de viață și PIB-ul pe cap de, de locuitor. Și vedeți că uh, un PIB tot mai mare îmbunătățește speranța de viață și diferențele în ceea ce privește speranța de viață țin de uh, inegalitatea și de diferențele, de exemplu, care țin de sistemul uh, de sistemele de furnizare de servicii medicale în diferite state. Deci este important să scădem inegalitățile și să îmbunătățim sistemele medicale în uh, statele de pe această planetă. Pe de altă parte, sănătatea are un impact foarte mare pe asupra creșterii economice. Um, faptul că nu te duci la muncă datorită îmbolnăvirii are un impact foarte mare se ajunge la o, cre- la o, cre- o scădere cu 10% a bolilor cardiovasculare dacă sănătatea populației este mai bună. Deci, ținând seama de această imagine uh, cu, cuprinzătoare și de recomandările pe care uh, OMS-ul le-a făcut statelor uh, membre, am, uh, am luat notă cu plăcere de faptul că sănătatea a f- se regăsește în aceste obiective printr-o formulare care spune că sănătatea trebuie să fie promovată pentru, la toate vârstele. Există mai multe obiective care țin seama de sistemul medical și aș dori să vă atrag atenția asupra să vă atrag atenția asupra unora dintre aceste obiective. Primele trei se referă la elemente care fac deja parte din obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pentru care trebuie să depunem eforturi suplimentare pentru a consolida ce am obținut până acum, reducerea mortalității globale, reducerea mortalității infantile, reducerea epidemiilor cum este uh, SIDA, și tuberculoza. Aș dori să vă atrag atenția asupra uneia dintre aceste obiective, reducerea bolilor care nu sunt infecțioase, dintr-un motiv uh, principal. Pe planetă asistăm și vom asista în continuare la o tranziție imensă ale epidemiilor. Uh, bolile neinfecțioase duc la un număr tot mai mare de decese, ceea ce schimbă modul de abordare care în uh, trecut s-a concentrat pe mortalitatea infantilă și pe boile infecțioase. Trebuie să um, ne ocupăm în continuare de aceste probleme, însă trebuie să răspundem și provocărilor suplimentare. Aproximativ 70% din cei săraci trăiesc în țări cu un venit redus și uh, mediu. Însă, ă, tranziția înspre o bunăstare mai mare duce la apariția unor noi ă, boli. Deci creșterea economică amenință în același timp ă, sănătatea. Aceste boli nu mai sunt rezervate doar țărilor dezvoltate. Tot mai multe boli de asemenea tip se, se manifestă în țări unde există un venit uh, redus și mediu. Deci aceste boli neinfecțioase, conform OMS, uh, sunt uh, responsabile pentru 12 milioane de decese premature în țările în curs de dezvoltare în unele țări în curs de dezvoltare din uh, Asia, numărul de, de, de decese datorită bolilor cardiovasculare este dublu față de numărul acestor decese în uh, țările dezvoltate. Autoritățile publice au la dispoziție anumite instrumente pentru a răspunde acestei uh, provocări Deja din 2011 s-au prezentat anumite argumente foarte relevante. În anul 2014 s-a constatat că există o voință politică pentru a rezolva aceste probleme, dar există probleme datorită lipsei expertiză necesare în aceste state cu venituri reduse și medii. Și țările dezvoltate pot pune la dispoziție expertiza necesară în, agendei de, în agenda de după anul 2015. Acum aș dori să vă prezint uh, alte aspecte. Dacă ne uităm la legătura între uh, bolile neinfecțioase și uh, sărăcia, trebuie să înțelegem care sunt motivele pentru care atât de multe familii trăiesc sub uh, nivelul sărăciei în fiecare an. Accesul la sănătate, la servicii medicale trebuie să fie una din uh, prioritățile noastre. Uh, doar așa putem să ajungem la atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și la ODD. Studiile OMS ne demonstrează că cheltuielile medicale în situații de dezastre naturale au, au uh, un impact foarte mare asupra situației sănătății uh, populației. Aceste eforturi ar putea să fie compensate prin situația sistemelor medicale și contribuția acestora la depășirea sărăciei. Planurile uh, trebuie să țină seama de cultura, de tradițiile din fiecare stat uh, respectiv. Experiența din ultimele decenii ne arată că planeta nu va Uh, nu va depăși în mod automat această situație catastrofală și că nu se va ajunge în mod automat la sisteme medicale universale. Un asemenea sistem medical nu va proteja în mod automat mai bine pe cei uh, săraci. Acordurile comerciale internaționale în sine nu vor garanta siguranța alimentară, siguranța Um, accesului la servicii medicale rezonabile. Pentru toate aceste lucruri este nevoie de decizii politice uh, adecvate. Doar așa vom reuși să îmbunătățim sănătatea și mediul înconjurător. Pe de altă parte, după cum s-a menționat deja în această discuție, într-o perspectivă de dezvoltare durabilă, sănătatea este legată de foarte multe elemente ale ODD. Educația este importantă, agricultura, siguranța alimentară, calitatea mediului înconjurător, combaterea schimbărilor climatice. Îmi pare rău pentru că aceste imagini sunt atât de complicate, nu trebuie să le analizăm în profunzime, însă această imagine prezintă una din principalele provocări cu care ne confruntăm astăzi, și anume schimbările climatice, care este considerată de, un, de directorul nostru general ca fiind uh, o temă principală pentru, a, pentru, anul, pentru anul 2015. Variabilele climatice contribuie la sănătate și pot duce la probleme de sănătate prin diferite mecanisme, de exemplu umiditate prea mare, disponibilitatea resurselor de apă și așa mai departe. Deci nu putem să protejăm sănătatea decât uh, printr-o abordare cât mai cuprinzătoare care să țină seama de cât mai multe domenii. În concluzie, sănătatea face, este o parte integrantă a dezvoltării uh, durabile și poate contribui la atingerea acestor uh, obiective de dezvoltare durabilă. Sănătatea în la toate vârstele poate fi atinsă prin uh, diferite acțiuni. Dacă nu vom răspunde provocărilor care țin de sănătate, vom împiedica o dezvoltare durabilă. Și în concluzie, aș dori să vă spun ce a afirmat uh, directorul nostru general, care de curând a spus că sănătatea trebuie să-și găsească un loc obligatoriu în uh, agenda de dezvoltare de după anul 2015. Uh, o sănătate mai bună uh, este modul de a ajunge la un adevărat progres în eliminarea sărăciei și atingerea unei egalități. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Janos Zlinski. Thank you much. Mulțumesc, domnule președinte distinși deputați, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitație și posibilitatea de a vă vorbi în acest grup atât de distins. O să prezint doar unele dintre diapozitive. Textul prezentării va fi pus la dispoziție ulterior. Afirmația de aici este rezultatul unei anchete de mari dimensiuni de la Universitatea Cambridge de acum 12 ani. Principalii specialiști uh, în, în industrie vorbeau nume propriu, <clears throat> nu vorbeau numele companiilor, ci în calitate de indivizi cu părerea lor proprie. Din această anchetă, chestiunea esențială sau prima a fost care e obiectivul fundamental al unei economii bune. Și după cum vedeți, <clears throat> multe lucruri legate de ODD în care uh, apăreau de aici. E vorba de îmbunătățirea bunăstării. Toți oamenii, generațiile viitoare, echitatea, constrângerile naturale <clears throat> și participarea publicului. În imaginea următoare, E o schemă recentă care încearcă să prezintă lucrurile în context, așa numită gogoașă a limitelor sociale și planetare. E vorba de conceptul că omenirea ar trebui să trăiască pe un anumit nivel sub care n-ar trebui să coboare. Iar stilul de viață n-ar trebui să depășească un anumit plafon, n-ar trebui să depășească anumite limite planetare. <clears throat> și sarcină. sau scopul implementării ODD-urilor ca sistem este exact acela de a face ca popoarele și omenirea să ajungă pe drumul și spațiul verde. Și trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că în timp ce vorbim, nicio țară de pe mapa mond nu e în spațiul verde. Fie în zona centrală, în prăpastie, în uh, spațiul fără drepturi sau demnitate umană, fie e în zona de exces uh, din punct de vedere al mediului sau al drepturilor sociale. Deci dacă revenim la întrebarea fundamentală a sesiunii, de ce e nevoie de obiective durabile de dezvoltare în ce privește schimbările climatice, mediul și sănătate, ar trebui să adăugăm ce e cu roșu, de ce avem nevoie de aceste obiective simultan și de schimbări climatice, și de mediu, și de sănătate, și de economie, pentru că sistemul cu care ne confruntăm e unul complicat și a venit vremea să recunoaștem acest adevăr. E o întrebare peste care putem sări pentru că avem aceste obiective de dezvoltare durabilă și dacă putem <clears throat> trece rapid, uh, mai rapid, uh, sărim și sărim până vă spun eu să vă opriți. Climatul e periculos și așa mai departe și mai departe, da? Așadar, avem obiective de dezvoltare durabilă, dar întrebarea este dacă avem nevoie de ele toate, sunt bune, ce părere să avem despre ele, cum să le aplicăm, cum să facem cacofonia să devină sinfonie, ca toți membrii orchestrei să cânte de pe același portativ. Puteți să le verificați pe internet, sunt 17, după cum ni s-a mai spus astăzi, holiste și cuprinzătoare. Este marea agenda. Și trebuie să vă spun, <clears throat> ca să vă spun părerea proprie, după cum s-a menționat. E ultima șansă pașnică de a crea o planetă durabilă și pe care să trăim în pace. Obiectivul 13, care aici sper că va fi un număr norocos, e nevoie de acțiuni urgente pentru a combate schimbările climatice și impactul lor. Singurul obiectiv cu steluță. De ce are și steluță? Pentru că face trimitere la discuțiile de la Paris ale ce ce ce ce Poate să salute măsuri stricte, cantitative, care vor trebui să fie adoptate la sfârșitul anului de comunitatea internațională la Paris. E singurul obiectiv care e parțial deschis. Dacă îl privim mai în amănunt, putem vedea cu obiectivul are în continuare măsuri foarte concrete care se leagă de schimbările climatice. Dar nu e singurul obiectiv și nu sunt singurele ținte, cele cinci, care vor aduce soluții. Deși dacă ne uităm cu atenție, s-ar putea să spuneți că, de fapt, dacă se desfășoară, ar putea să rezolve lucrurile. Dacă trecem mai departe, o să vedem, pentru <clears throat> un sistem complex, abordarea verticală de tip siloz nu dă rezultate. Mai sărim niște imagini. Iată sistemul actual. Sistemul socioecologic e o matrioșcă. Natura, societatea, economia și vă rog să mă iertați dacă spun ce ține de dovediul evidenței, dacă ne uităm la manualele de științe economice nu va fi o imagine pe care o să găsiți. Cercul exterior, natura, va fi unul mai mic ca un quadrant uh, cu input-uri și output-uri pentru economie. E important să subliniem că avem uh, un astfel de sistem cu subsisteme și că lucrurile sunt foarte complicate. Există <clears throat> forțe motrice pentru dezvoltare de natură demografică, culturală, de valoare și dacă vrem să <clears throat> atenuăm schimbările climatice, trebuie să ne ocupăm de toate aceste aspecte. Asta se întâmplă, de fapt, în sistem. Schimbările climatice să fie incluse în toate domeniile. Aici, țintele de la 1 la 6 se referă la atenuarea problemelor de sănătate și provocate de dezastre. Aici sunt uh, emisii de gaze cu efect de seră provocate de om, măsuri de atenuare în generarea de energie în industrie, în industria renovărilor, modernizării în viața orașelor, în agricultura durabilă și așa mai departe. Și în fine, schimbările climatice legate de carbon trebuie să inclu- fie incluse și de natură, când avem de-a face cu oceane, utilizarea terenurilor, păduri, munți, buna utilizare a resurselor naturale are un efect benefic și asupra schimbărilor climatice. <clears throat> Se vede că în acest sistem sunt uh, 5 plus 24 de ținte care vor avea cu toate un impact asupra schimbărilor climatice pe o cale sau alta. Dar dacă am face același lucru pentru sănătate sau pentru egalitatea de sexe sau pentru biodiversitate, am putea face același exercițiu pe lângă obiectivul vertical izolat să luăm apa în majoritatea celorlalte coloane există măsuri și ținte care funcționează în atingerea unui obiectiv. Dumneavoastră alege și eu îl selectez. E o trăsătură foarte importantă acestui sistem de cauză și țintă. Recunoaște faptul că e un sistem complex, nu e un sistem de silozuri care să lucreze unul împotriva celuilalt care să reducă efectul celuilalt, ci e ceva care trebuie să sprijine pe toate celelalte. Să trecem la o altă imagine. Dacă se face studiul cum prevede sistemul ODD de acum nevoile legate de nevoi pe această gogoașă, spațiul sigur, terenul de joacă al omenire. Nu e făcut de mine, ci de Universitatea Oxford. Au constatat că țintele și obiectivele, dacă sunt implementate, ar uh, readuce pe toată lumea, indiferent dacă e o țară în exces sau sub pragul umanitar. Deci merită să facem exercițiul. It is not by chance that we have this very interesting and Și nu întâmplător avem această, acest plan atât de interesant și cuprinzător. A fost un proces unic, nu am suficient timp să intru în amănunte. A fost bazat pe dovezi, deschis, participativ, lung, plicticos. Mai întâi a fost un consens științific. Unde suntem, ce se întâmplă dacă se merge pe sistemul business as usual și apoi să edificați consensul politic. Nu pot decât să fac o pledoarie față acest organism, Uniunea Europeană, al cărei sau a cărei contribuție esențială și mulțumesc Uniunea Europeană, atât de instituții europene cât și state membre în numele co-președinților, ca să mă exprim așa. Vă rog să-l aplicați, <clears throat> pentru că s-ar putea să fie ultima noastră șansă. Mulțumesc. Thank you, Janos. I would like to... Mulțumesc, Ianuș. Aș vrea să întreb membrii dacă au întrebări. Doamna Vesera. Okay. Muchísimas. Mulțumesc. A fost foarte interesant să-l ascult pe domnul Bertolini și pe domnul Felinski. Am o întrebare pentru domnul Bertolini, care s-a referit la obiectivul prioritar al uh, serviciilor medicale universale, care trebuie să fie echitabile, trebuie să existe un drept la sănătate, acces la medicamentele de bază. Aș vrea să știu ce părere aveți cu privire la uh, solicitarea pe care am auzit-o în numele grupului țărilor mai puțin dezvoltate. Se vorbea despre extinderea necondiționată a perioadei de tranziție pentru aceste țări. mă refer la țările mai puțin dezvoltate, au fost subliniat efectul negativ de a aplica TRIPS pentru aceste țări, pentru că se crește prețul produselor medicale și a produselor medicale de calitate. Aș vrea să vă întreb, domnule Bertolini, dacă sunteți de acord, OMS, și agențiile cunoscute și programul ONU pentru dezvoltare, dacă sunt de acord să extind această secțiune pentru țările mai puțin dezvoltate și dacă da, cât timp credeți că trebuie să se extindă pentru îndeplinirea acestor obiective privind dezvoltarea durabilă pe care le discutăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Caia Pirec. Voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Bertolini de la OMS. Am discutat mult despre parteneriatul transatlantic, TTIP, dacă vom fi de acord sau nu. Ce părere aveți dumneavoastră? Are de face cu comerțul, acorduri, dar nu se vor fi afectate multe domenii. Sănătatea, starea de bine animalelor și așa mai departe. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste aspecte? A doua întrebare concretă. În Europa vorbim mult despre rezistența la antibiotice. În țara mea sunt foarte îngrijorați. Dacă mergi în China cu o delegație comercială, nu are sens să vorbește acest subiect pentru că nu fac nimic uh, cu excepția faptului că utilizează foarte multe antibiotice. Ne puteți spune ce să facem în Europa despre asta? Și în fine, uh, doamna Haibu. Uh, Vă mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă. Domnule Bertolini, ne-ați arătat care este legătura între sănătate și dezvoltare, între economie și sărăcie, însă nu sunt elemente noi. Studiile dumneavoastră sunt cunoscute de ceva timp și criza Ebola ne-a demonstrat cât de puternică este această legătură. Cu toate acestea, nu reușim să asigurăm tuturor un acces la servicii medicale și mă întreb cum putem ajungem la niște acțiuni mai țintite. Este o problemă pentru mine mai degrabă fundamentală. Și domnule Zilinski, prezentarea dumneavoastră mi s-a părut foarte interesantă, însă am senzația că atunci când vine vorba de cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, se ține prea puțin cont de mediul înconjurător când, vin, uh, când se pun lucrurile în aplicare Um, nu am regăsit uh, acest obiectiv de, două, de limitare a încălzirii globale la 2 grade Celsius, oare acest obiectiv trebuie discutat abia după Paris. Ne-ați uh, spus și câteva lucruri și despre limitele planetare. Mi-a plăcut foarte mult uh, imaginea dumneavoastră cu cele trei cercuri concentrice unde se distingeau foarte bine limitele diferitelor domenii mi-ar plăcea foarte mult dacă în uh, centrul uh, imaginii uh, dumneavoastră, în centrul economiei, să se regăsească omul. Pentru că pe altă imagine ne-ați arătat toate elementele care țin de această imagine și poate reușim să ajungem la o mare, mai mare grad de egalitate dacă în centrul eforturilor noastre se află omul. Mulțumesc și acum să dau cuvântul vorbitorilor să răspundă domnul Bertolini. Mulțumesc pentru aceste întrebări foarte interesante. Da, sunt de acord cu poziția adoptată de unele agenții ale ONU, și anume că extinderea licențelor necondiționate ar trebui să fie acordată. În mod fundamental, dacă vrem să avem o acoperire universală pe de-o parte și pe de alta să apărăm pe oameni de multe boli asociate cu sărăcia și vrem să garantăm sau să promovăm acoperirea universală. Acest lucru trebuie realizat. Nu pot să vă spun eu de câți ani va fi nevoie, 5, 10, 20 poate, dar cred că e necesar ca aceste acorduri să fie prelungite, pentru că altfel o să avem probleme majore cu țările cu venituri reduse. În ce privește TTIP. Preocuparea noastră la OMS se leagă în special de faptul că atunci când discutăm despre acest parteneriat nu știm ce conține deocamdată. Principala problemă este să ne asigurăm că multe dintre progresele realizate în Europa, în special în domeniul reglementărilor uh, cu privire la substanțe chimice, controlul expunerii la substanțe chimice nu vor fi încălcate, nu vor fi abandonate prin noul tratat. Cred că e extrem de important ca realizările făcute de Europa de apărare a mediului și a sănătății omului să nu fie subminate din cauza acestui acord comercial nou. Știm că sunt multe probleme în SUA pentru că nu protejează sănătatea și mediul cum facem noi în Europa în anumite privințe. Putem privi statisticile și vedem clar ce diferențe mari există între starea de sănătate europenilor și americanilor. Deci trebuie să fim extrem de precauți să nu renunțăm la realizările majore pe care le-am avut în Europa. În ce privește rezistența antimicrobiană, Mă surprinde ce a spus, pentru că China, la ultima adunare din Geneva din mai a OMS, au aprobat împreună cu alte țări o rezoluție majoră a adunării pentru un plan de acțiune global împotriva rezistenței antimicrobiene. Deci trebuie să fie la curent cu problemă. Poate că nu e atât de cunoscut, dar cu siguranță e o chestiune care e prezentă pe agenda. Pentru prima dată, că dintr-un plan global de acțiune o problemă foarte gravă, pentru că e acum riscul ca pe viitor să nu mai avem suficiente antibiotice ca de fapt să tratăm boli obișnuite de acum cu antibiotice eficiente. important să controlăm, să reglementăm utilizarea antibioticelor și în același timp să promovăm cercetările. China participă la acest efort, deci mă surprinde foarte mult ce a spus dumneavoastră. Pentru că au aprobat acest acord aprobat de toată lumea. Deci puteți să căutați pe pagina de internet, e un uh, plan global de acțiune împotriva rezistenței antimicrobiene. În ce privește acoperirea de sănătate universală, accesul la medicamente, da, <clears throat> am încercat să vă arăt acoperirea universală e unul dintre factorii cheie dacă vrem să asigurăm că progresele făcute în ce privește starea de bine, disponibilitatea resurselor în multe țări continuă să existe, chiar și în prezența bolilor sau dizabilităților. Am încercat să vă arăt că multe milioane de europeni pierd multe resurse care sunt scăzute de la nutriție, de la educație, de la bunăstarea copiilor, din cauza lipsei de acces la asistența medicală. Cred că e extrem de important pentru realizarea dezvoltării durabile și nu putem, după cum o să arate un coleg puțin mai târziu, nu putem separa cu totul diversele aspecte. Majoritatea sunt legate între ele. Și dacă vrem să avem această abordare, nu trebuie să le scăpăm din vedere. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Da, dacă putem să ne întoarcem puțin la câteva imagini, acolo unde vorbim despre climate change mainstream. Vreau să mă refer la cele două grade Celsius și întrebarea referitoare la Paris. În cadrul ODD există un preambul, e un document destul de consistent care merită studiat, Trebuie să lucrăm pe el, să-l înțelegem, să-l pătrundem și să ajungem la un vocabular comun. Prima fază a implementării ODD este exact asta, o perspectivă comună. În preambul, nu doar 2 grade, ci și ambiția de 1,5 grade se menționează. Dacă e posibil în acest moment 1,5, dacă nu, sigur și 2 și multe alte acorduri și strategii existente, la nivel internațional încep de la Agenda 21 și sunt menționate, începând cu Agenda 21, sunt menționate ca puncte din ODD, care nu sunt deloc abandonate, ci chiar există intenția de a le duce mai departe. Dacă acele ținte, să spunem, care sunt enumerate în cadrul obiectivului Support to Nature as Carbon Sink vor fi implementate, atunci lucrurile ar fi în regulă. De exemplu, acidifierea oceanelor. Știm cu toții dacă vrem să oprim acest proces de acidifiere care ar fi un motiv suficient pentru a nu mai introduce dioxid de carbon uh, și a lăsa deoparte schimbările climatice. Deci dacă vrem să oprim uh, acidifierea uh, emisiilor, trebuie să oprim emisiile de gaze cu efect de seră. Vorbim, prin urmare, despre un sistem complex. Dacă nu lucrăm într-o parte, eh, va, vom vedea impactul negativ în cealaltă direcție. Deci, am putea să realizăm acest obiectiv dacă am dori. Și acum să ne întoarcem puțin în urmă la un alt slide. este încă o erezie pentru mulți uh, specialiști, specialiști aceia care au tras acea linie roșie în jurul naturii și care ne arată că e un sistem închis. Și cercurile interne, interioare mai mici, pot să se extindă doar dacă natura pierde. Este un sistem cu sumă zero și în anumite privințe chiar așa stau lucrurile. Uh, umanitatea se extinde fizic pe cheltuiala naturii. Asta nimeni nu contestă. Și creșterea economică este un sistem, un subsistem al activității umane, nu este întreaga activitate economică. Umanitatea nu este un subsistem al economiei, ci economia este un subsistem al umanității, pentru că umanitatea are cultură și multe alte lucruri, însă trebuie să înțelegem că avem de-a face cu un sistem cu sumă zero și granițele externe, limitele externe sunt uh, de neschimbat. Mulțumesc! Le mulțumim tuturor pentru contribuțiile așa de utile și pentru faptul că am reușit să respectăm timpul. Asta este foarte bine. Și acum, ca să uh, tragă o concluzie finală la această discuție, care a fost foarte interesantă în parte inspirat de intervenția domnului Bertolini cu privire la modul în care creșterile economice uh, nu sunt chiar așa de clare în ceea ce privește opoziția aceasta dintre țările bogate și sărace. Ați vorbit și despre uh, partea verde a economiei și poate că uh, dacă am putea fuziona cele două idei, durabilitate și dezvoltare, într-una singură, uh, gândirea noastră ar fi complet schimbată. În trecut, când se vorbea despre dezvoltare, se spunea uh, ceva ce există în țările bogate și avem obligația morală de a da ceva țărilor în curs de dezvoltare din ceea ce noi avem deja. Însă, acum introducem durabilitatea în discuție și lucrurile se schimbă total. Țările dezvoltate au multe lucruri, dar și țările în curs de dezvoltare au lucruri pe care noi nu le avem. Uh, obiectivele de dezvoltare durabilă nu sunt doar pentru țările în curs de dezvoltare și noi avem foarte multe de făcut în țările bogate din UE, în ceea ce privește schimbările climate, schimbările climatice, biodiversificarea, agitivierea oceanelor și așa mai departe. Prin urmare, poate că discuția referitoare la dezvoltare e complet schimbată acum. Întrebarea cea mare însă este cum să punem în aplicare aceste obiective, lucru care a fost menționat aici. Și am să dau cuvântul colegilor din cel de-al treilea panel și colegul Eli Schlein va conduce acest panel. Mulțumesc! Gómez? Oui. Perfect. Okay, good afternoon, everyone. And, uh... Bună ziua tuturor! Bine ați venit! Și din partea mea vreau să vă urez bun venit. Mă numesc Kelly Schlein, sunt membru al Comisiei DV și al uh, grupului socialist și cu mare plăcere voi fi moderatorul celui al treilea panel, care se numește Garantarea unei implementări efective a, pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Vorbitorii anteriori au subliniat importanța implementării. Foarte mult timp și foarte multe eforturi sunt necesare pentru a ajunge la un acord pe ODD în septembrie pe lângă eforturile de negociere privind uh, obiectivele și țintele, trebuie să ne gândim și cum să implementăm în mod eficient ODD-urile, începând în iulie cu conferința de la Addis Abeba. Noua agenda de dezvoltare este ambițioasă și uh, se confruntă cu mari provocări. Fără îndoială și banii contează și uh, Uh, fondurile private și publice, mobilizarea de resurse financiare suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor sunt esențiale începând cu o mai bună mobilizare a resurselor interne, așa cum ne-a spus Amina Mohamed în panelul anterior. Însă, finanțele nu sunt suficiente pentru promovarea și realizarea acestei agende. Banii nu rezolvă toate problemele. Contează și politicile și strategiile, așa cum ne-a spus Klaus Rudisha Strauser în prima discuție de astăzi. Politicile sunt esențiale pentru a utiliza în mod eficient fondurile, pentru a atrage și canaliza noi resurse financiare unde e nevoie de ele și pentru a ne asigura că resursele sunt folosite în mod eficient. Din câte am auzit astăzi, până în momentul de față, eu aș vrea să scot în evidență un aspect extrem de important. Amina Mohamed a vorbit despre nevoia unor indicatori fiabili, credibili, date statistice și mecanisme de monitorizare exacte, pentru a cuantifica progresele realizate și pentru a vedea unde e nevoie de eforturi suplimentare. Aspectele acestea sunt esențiale dacă vrem să combatem inegalitățile, atât inegalitățile dintre țări, cât și în interiorul țărilor. Acesta este un aspect foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere și va fi foarte important, dat fiind că este un uh, obiectiv um, de sine stătător, numărul 10. Prin urmare, este foarte important să avem în vedere acest lucru, pentru că dacă nu avem date și indicatori fiabili, partea cea mai vulnerabilă a societății riscă să rămână invizibilă și, prin urmare, exclusă. Și de aceea, pentru a putea să ne asigurăm că nimeni nu rămâne lăsat deoparte, trebuie să ne axăm pe importanța datelor statistice fiabile și pe rolul societății civile, care a fost deja menționat cu privire la monitorizare. Prin urmare, începem prin aura bun venit domnului Simon Maxwell, Senior Research Associate la Institutul de Dezvoltare uh, și președinte al European Think Tank Group, prezent în Kenya, în India pentru UNDP și în Bolivia pentru British Aid Program și timp de 15 ani uh, Universitatea din Sussex. Și de asemenea domnului ambasador Patrick Gomez, secretar general al grupului de state din Africa, Caraibe și Pacific, doc- Domnul Gomez uh, a lucrat timp de 35 de ani cu instituțiile și organizațiile din Caraibe, inclusiv cu universitățile Indiei de Vest. A fost uh, director al Centrului pentru Administrație, consultant pentru diverse facilități și în prezent face parte din Consiliul Centrului European pentru uh, dezvoltarea politicilor de gestionare. Mulțumesc! tuturor pentru prezență. O să-i dau cuvântul domnului Maxwell pentru 10 minute. Yeah, I, I... Mulțumesc foarte mult. M-am gândit puțin la implicațiile acestei discuții pentru membrii Parlamentului European sau pentru cei care lucrează pentru membrii Parlamentului, precum și pentru noi, toți ceilalți care vă susținem și vă promovăm activitatea. Există patru concluzii la care am ajuns uh, în urma discuțiilor de astăzi și câteva implicații la care o să mă refer ulterior. În primul rând, evident vorbim despre o oportunitate de a sărbători ceva. E bine că cele două comisii lucrează împreună și e de asemenea de apreciat faptul că există acest cadru, această listă de verificare descrisă de Amina, care face două lucruri importante. Face legătura dintre dezvoltare și mediu și unește nordul și sudul. Însă, dacă v-ați confrunta cu un guvern, un șeful, ați fi șeful unui guvern, ați fi invitat să semnați un document și vi s-ar spune că ajungeți în închisoare dacă obiectivele nu vor fi realizate în 2030, chiar dacă nu veți mai fi ministru și veți fi pensionat la data respectivă, nu o să le semnați, nici dumneavoastră, pentru că nivelul de ambiție este foarte ridicat și extrem de vast și sunt incluse probabil o serie de obiective imposibil de atins. De exemplu, mări complet curate până în 2020, o să eliminăm totul până în 2030, care este doar, va sosi doar peste 15 ani. Sigur că trebuie să sărbătorim situația, dar să fim și realiști cu privire la ce putem realiza aceste obiective sunt niște lucruri pe care putem aspira mai degrabă. Și cum ne-a spus Amina, fiecare țară, fiecare regiune trebuie să le internalizeze. Acum, asta e important. În momentul în care obiectivele respective însă au fost semnate, poliția ODD uh, vine și îți bate la ușă cu lista de indicatori din motivele menționate, Eli vor spune, bun, da, ne-ați curățat uh, mările și deja suntem la 2019 și jumătate, ce faceți? Deci trebuie să fim foarte atenți cum prezentăm lucrurile publicului. E vorba de niște obiective aspiraționale care creează un cadru minunat și care trebuie să fie privite um, cu o dorință de a realiza, dar nu să le luăm ad literam. Uh, un alt aspect și mai controversat ce contează pentru 2015? Uh, nu ce se întâmplă la Addis Abeba, nu ce se va discuta la New York, ci ce se întâmplă anul acesta, ce se va întâmpla la Paris. Pentru că dacă nu avem, nu ajungem la o bună înțelegere, la un bun acord în Paris, nu are rost să mai discutăm despre ODD, pentru că nu vom mai avea cum să le realizăm. Care ar fi un acord bun la Paris? Unii dintre dumneavoastră probabil au citit uh, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy și știu că răspunsul pentru viață, univers și tot... Știți care e răspunsul? Știe cineva? 42, asta e răspunsul. E vorba de o carte umoristică unde se spunea, cunoscută în Regatul Unit, unde se spunea că răspunsul la orice întrebare e 42. Ei bine, bugetul pe care îl avem pentru gazele mm, în atmosferă este de 42 de gigatone, volumul total. Este volumul Mării Negre, pentru a înțelege. Avem 42 de gigatone pentru 2030. Dacă luăm în considerare toate angajamentele făcute în prezent, multe dintre acestea nefiind încă realizate, estimările actuale uh, în ceea ce privește emisiile de gaze de, cu efect de seră uh, se uh, situează la 57 de gigatone. Deci haideți să ne gândim puțin la Paris și la angajamentul acesta care va duce la 42 de gigatone. Dacă nu se ajunge la un acord, nu o să avem niciun fel de ODD, lucru care are un impact politic foarte mare, pentru că ne arată unde trebuie să ne dirijăm campaniile, nu doar pe cadrul ODD, care până la urmă e un document pe hârtie, important, dar totuși e teoretic deocamdată. Vrem să avem ceva concret de la Paris. Și aici ajung la cel de-al treilea aspect pe care vreau să-l menționez, și anume că politicienii și uh, cei care îi sprijină trebuie să fie foarte atenți la interconectarea dintre aceste evenimente și cum vor ajunge la acordul din Adi și din New York, sigur, dar în special în Paris în noiembrie și decembrie trebuie negociatorii să înțeleagă care sunt pârghiile de influență pe care le au la dispoziție. Evident, pârghia principală pentru a ajunge la un acord global nu este, um, nu stă în detaliile subtile dacă este vorba despre drepturile la reproducere pentru ceva animale sau și așa mai departe. Esențial este partea, esențial este partea financiară și Charles Görens a avut o intervenție cea mai bună, zic eu, în care s-a spus că UE a promis, în scris negru pe alt să ajungă la 0,7 pentru țările bogate în 2015 și 0,23 pentru celelalte state. În prezent uh, vorbim despre 57 de miliarde de euro sub nivelul uh, pe care ne-am angajat să-l atingem. Dacă aș fi o țară în curs de dezvoltare, eu aș încheia, aș îngheța orice discuție până nu s-a rezolvat chestiunea aceasta. Și ne-am trezit într-o situație foarte dificilă, dar dacă aș fi o țară dezvoltată, eu n-aș uh, lua mare angajamente în ADIS. Le-aș păstra pentru New York și pentru Paris sau aș pune niște condiții legate de mm, ce primim Uh, în ceea ce privește clima, mai ales uh, din ceea ce privește emitenții țările în curs de dezvoltare. Și un alt punct, uh, al patrulea punct, unul dintre elementele esențiale ale negocierilor privind clima um, este dat de faptul că țările trebuie să negocieze niște contribuții naționale intenționate, INDC. Acestea sunt angajamentele țărilor pentru acest obiectiv de 42 de gigatone pentru 2030. Fiecare țară produce acești indicatori și UE are astfel de indicatori cu niște obiective ambițioase pentru acțiunea pentru climă până în 2030. De ce nu avem ceva similar pentru ODD-uri? În loc să avem genul acesta de cadru extrem de ambițios, care însă va fi foarte dificil de pus în aplicare poate posibil în anumite țări sau regiuni, dar în loc să avem asta, haideți mai bine să avem niște contribuții um, stabilite la nivel național și niște studii la nivel național care să arate aceste compensații. Adică poți să reduci CO2-ul și în același timp să crești cu 7% pe an, cum se spune în ODD. E posibil să crești în fiecare an um, să crești uh, o parte a GDP-ului cu 40%? Haideți să avem un studiu de caz. Aș vrea să aplic asta în fiecare țară din Europa și și Uniunea Europeană ca întreg, precum și țărilor în curs de dezvoltare. Prin urmare, lucrurile trebuie să devină tangibile pentru noi care suntem cel puțin în prima linie. Astea sunt patru aspecte generale. Deci să sărbătorim, dar să înțelegem că există și limite, să ne axăm pe acordul climatic, pentru că acesta este un, o amenințare existențială pentru climă, să ne gândim foarte atent cu privire la coreografia discuțiilor din 2015 și să vedem în discuțiile noastre ce urmează să facem ca europeni patru, 3-4 lecții care derivă de aici ar fi. În primul rând, aspectul acesta privind coreografia este important. E nevoie de bani, dar în plus și mai important trebuie să vorbim de alte instrumente de implementare. Tehnologie, de exemplu. Profesorul David King uh, academicianul șef din Regatul Unit uh, vorbește despre un proiect pilot uh, similar cu Apollo, însă pentru energii regenerabile. Europa poate să facă o ofertă în acest sens care să se axeze pe ce putem oferi țărilor în curs de dezvoltare și să nu fie bani. În plus, găsesc uluitor că fiecare ONG și fiecare deputat din Bruxelles nu ies în stradă pentru a cere ca țările lor să își îndeplinească promisiunile legate de ODD. Asta este într-adevăr o problemă care trebuie în primul și în primul rând rezolvată. Să ne gândim deci la coreografia aceasta, la uh, cadrul de timp și să ne asigurăm că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie anul acesta. Încă un aspect din cele 3-4 pe care vreau să le subliniez. S-a spus adesea că agenda aceasta este și internă și internațională, națională pentru noi și este vorba și de UE. Unde e până la urmă planul de acțiune? A fost interesant că domnul comisar ne-a vorbit despre costul subvențiilor pentru combustibil fosili în țările în curs de dezvoltare, dar n-a spus nimic despre costurile pentru subvențiile pentru explorare și utilizare în Europa. Știm din uh, AOD că uh, Aici sunt incluse multe țări non-UE și că 88 de miliarde de dolari sunt cheltuiți anual pe subvenții pentru explorarea de combustibil fosil pe care nu trebuie să-i folosim oricum. S-a spus aici de multe ori că avem nevoie de un plan de acțiune puternic pentru ceea ce vom face intern pe toate ODD-urile, inclusiv mediu și climă, dar și cele sociale. Al treilea aspect, vorbim mult despre Europa 2020. Și știu că există un proces de revizuire pentru UE 2020 avem nevoie de UE 2030, pentru că vorbim despre cadrul ODD și unde ne vom afla la finele acestui cadru, deci haideți să avem un program UE 2030. Aceste două comisii sunt foarte bine poziționate pentru a conduce acel proces și pentru a ne spune care sunt pașii care trebuie să fie parcurși de UE și intern și extern pe mijloacele de implementare și aceste politici până în 2030. Și în încheiere, una dintre lecțiile pe care le-am tras în Regatul Unit și eu sunt consilierul specialist pentru Comisia Britanică pentru Dezvoltare, care lucrează pe cooperarea pentru dezvoltare. Ce am conchis noi este că, în primul rând, era vorba aici despre construirea de entități de sănătate în Tanzania, să spunem, și acum e vorba de livrarea de bunuri publice naționale și internaționale, care depășesc bariera nord-sud și uh, sectorială și n-are rost să ai o comisie pentru dezvoltare, îmi cer scuze că este așa direct, care să se concentreze doar pe uh, AOD și nu se mai ocupă de EDF, fiindcă acest lucru este abordat de Consiliul de Miniștri și nu se ocupă de chestiunile acestea transsectoriale, cum ar fi Consiliul, taxele, securitatea, migrația și, sigur, clima. În Regatul Unit există o dezbatere referitoare la cum poate Parlamentul să lucreze în mod diferit, nu doar prin audieri speciale, ci prin uh, studii, colaborări și așa mai departe. Și poate asta ar fi relevant și pentru Parlamentul European. Și aici chiar închei. Una dintre caracteristicile acestei discuții este faptul că uh, prezentăm uh, date comparative. Spunem ce am realizat de când au fost introduse ODD-urile și așa mai departe. Ce nu facem însă este să privim modul în care lumea se schimbă, se schimbă în mod dramatic peste tot ca urmare a ce se întâmplă în Est, a urbanizării, a schimbărilor la nivelul tehnologiei și a tuturor celorlalte chestiuni care sunt esențiale și care ne arată că lumea din 2030 va fi absolut diferită de cea din 2015. Și dacă discutăm despre ODD-uri fără a lua în considerare schimbările structurale în economia globală, de exemplu, acum trei săptămâni am fost pentru prima oară în China și a fost experiența cea mai înfricoșătoare din viața mea. Sunt în domeniul de 30 de ani și m-a speriat cel mai mult să văd cât de repede s-a dezvoltat acea țară, ce rol important urmează să joace și chiar joacă în economia mondială uh, vorbim de China și Africa. Cât știm despre China și ce se întâmplă în China? Răspunsul e nu prea mult. Ehm, vorbim despre un tigru care se învârte în jurul lumii, în jurul acestor ODD-uri și trebuie să luăm considerare schimbările dinamice, nu comparații statice. Thank you. Vă mulțumesc. Cred că intervenția dumneavoastră va stârni anumite reacții. Stăm puțin în întârziarea. Deci, aș dori să dau cuvântul uh, domnului ambasador Gomez pentru alte 10 minute. Uh, vă mulțumesc. Aș dori să spun că pe lângă mm, sărbătorirea ar trebui să exprimăm și anumite critici. Poate ar trebui să ne gândim mai mult din uh, perspectiva celor 700 sau 800 de milioane de oameni din deci ce dorim să facem cu aceste obiective de dezvoltare dura, durabilă din partea acestor 700 de milioane? Din această perspectivă, am începe cu ce ați uh, numit dumneavoastră inegalitate. Din, din, din punctul de vedere al ACP, agenda de dezvoltare universală trebuie să înceapă prin accepta faptul că, la nivel global, structurile inegalităților trebuie să, uh, să fie abordate. Pentru că inegalitatea duce la o lipsă de coerență la nivel glo- global. Incoerență foarte evidentă la ONU, de exemplu, unde există o organizație pentru afacerile celor din Sud care are un, un buget de 10 milioane doar. Din potrivă însă, cheltuielile pe armele nucleare, cheltuielile pentru echipamentul respectiv depășesc uh, ceea ce există la ONU pentru Ecosud. Deci există această incoerență la nivel global și Europa este într-o poziție foarte bună de a pune sub semnul în, uh, întrebării distribuirea globală a puterii și această asimetrie, nu doar din punctul de vedere al subvențiilor și a preferințelor existente, dar și din punctul de vedere al cheltuielilor, din punctul de vedere al uh, distrugerii în masă, a lumii digitale și așa mai departe. Deci Europa poate avea un rol în a combate inegalitatea pe plan global. Un alt lucru foarte evident pentru noi, din punctul de vedere al situației în care ne aflăm, vis-a-vis -vis de angajamentele, angajamentele care trebuie să fie recunoscute în țările europene care au ajuns la 0,7 din PIB, dar și din punctul de vedere al statelor care nu au ajuns să se achite de această promisiune, nu doar din Europa, dar și din restul lumii. Deci, la Addis Abeba avem nevoie de o renuire a acestui angajament, o obligație necesară. Însă, din partea Europei, din partea Europei ne așteptăm nu doar să îndepărteze aceste obstacole, ci să pună și să nu uh, impună un cadru de reglementare uh, care să fie mai uh, problematic. Este o, o problemă, uh, se manifestă tot mai mult de la tratatul de la uh, Lisabona. Uh, Trebuie ca persoanele numite la fața locului să înțeleagă situația, complexitatea situației, astfel încât delegațiile Uniunii Europene să se achite mai bine de responsabilitățile lor. Deci în momentul în care susțineți coerența în, la mod teoretic, trebuie să susțineți coerența și la nivel practic. Deci membrii delegațiilor Uniunii Europene trebuie să uh, uh, înțeleagă problema dezvoltării din, și din perspectiva părților interesate. Deseori se face trimitere la faptul că nu există voința politică necesară pentru a ajunge la uh, politici uh, eficiente. Între, însă voința politică reflectă cererea uh, opiniei publice. Deci dacă societatea civilă nu, fă, nu face suficient în acest sens, dacă nu suficient uh, de multă lume iese în stradă pentru a cere acest lucru, dacă sindica, sindicatele nu se implică prea mult, acest lucru înseamnă că uh, părțile interesate din țările dezvoltate nu înțeleg de ce este nevoie să se ajungă la 0,7 din PIB pentru asistență oficială pentru dezvoltare. Eu cred că această comisie, Comisia DEVE și ENVI, ar trebui să facă o uh, legătura și cu activitățile Comisiei INTA, pentru că schimburile comerciale au un rol esen, uh, esențial pe plan global, pentru că uh, schimburile comerciale pot deveni uh, forța motrice a dezvoltărilor viitoare și investițiile trebuie să aibă un rol la fel de mare ca și reducerea taxelor famale. Investițiile pot avea loc Uh, în resurse naturale, însă într-un uh, așa mod care să permită investitorilor să aibă un cadru de reglementare care să le permită să vadă care este plus valoarea și efectul de, uh, efectele de multiplicare posibilă. Trebuie să înțelegem și încotro se îndreaptă industriile extractive, multinaționalele care fac schimburi comerciale cu minerale. Uh, trebuie să fie adusă în fața Comisiei, Comisiei de Mediu, în fața Comisiei INTA pentru a răspunde dacă duc la generarea efectului de multiplicare care să permite țărilor în curs de dezvoltare să ajungă la o dezvoltare durabilă. Deci, cred că există uh, multe lucruri de făcut pentru a asigura politici mai coerente. Um, în domeniul agriculturii, de exemplu, care ar trebui să fie mecanismul de reglementare pentru a permite etichetarea produselor de, de zahăr și nu există o corelare cu măsurile uh, comerciale. Deci, dacă se renunță la anumite taxe vamale, uh, introducerea altor uh, obstacole netarifare va reprezenta totuși un pas înapoi. Drept urmare, s-a ajuns la această dezbatere litigioasă privind uh, preferințele G+, și cred că astfel ajungem la un alt nivel unde tehnologia și folosirea tehnologiei, transferul de tehnologie sunt importante. Addis Abeba este un uh, punct de plecare pentru regândirea metodelor, pentru regândirea modului de punere în aplicare a agendei pentru dezvoltare, astfel încât să se țină seama mai mult de perspectiva țărilor în diferitelor părți interesate. Trebuie analizate politicile necesare și revenim la specificitățile la nivel național. Asta înseamnă înțelegerea obiectivelor naționale, modul în care acestea pot completa uh, nivelul uh, global. Și aș dori să mă opresc aici. Am încercat să prezint uh, interconectarea diferitelor uh, niveluri pentru a putea ajunge la un alt tip de dezbatere. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you very much, Ambassador Gomez. Now I will... Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Gomez. Și acum dau cuvântul membrilor care doresc să intervină. Maria, te rog. Vă mulțumesc. Domnule ambasador Gomez, aștept puțin până când vă puneți căștila. Uh, Botschafter Gomez? Hmm? Da, okay. Ich habe das Ihren... Uh, Domnule ambasador Gomez, am înțeles că criticați puțin și Uniunea Europeană, nu doar de a prescrie anumite lucruri, dar și lucruri, dar și de a le da o formă care să funcționeze în practică. Este un lucru pe care îl observăm deseori. În practică ambițiile sunt mari, în teorie ambițiile sunt mari, dar când ajungem la punerea în aplicare lucrurile nu funcționează atât de bine și aș dori să vă cer mai multe informații, să ne prezentați mai pe larg contextul uh, relevant uh, care să ne permită și nouă să găsim argumente mai pertinente. Și domnule Maxwell, v-ați referit că nu discutăm despre orizontul 2020, ci despre 2030. Și aș dori să vă întreb dacă strategiile în cadrul Uniunii Europene nu ar trebui să fie alineate mm, ODD-urilor pentru 2030. Noi întotdeauna discutăm despre coerența politicilor, însă aș dori să știu dacă există o disponibilitate din partea Comisiei Europene sau din partea instituțiilor europene să se alinieze la ODD-ul, pentru că dacă nu, vom asista, vom asista din nou la evoluții uh, paralele. Um, există foarte multe inten- uh, bune intenții, dar nu se realizează nimic pentru că lucrurile nu sunt inter- interconectate. Mulțumesc, uh, domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc celor doi invitați pentru contribuțiile lor și am câteva întrebări. Domnule Simon Maxwell, vă felicit pentru prezentarea foarte interesantă prin care ați uh, subliniat faptul că acest an atât de important din punctul de vedere al deciziilor care urmează să fie luată, va trebui să ajungem la angajamente care să aducă rezultate concrete și că toate lucrurile vor depinde de uh, finanțare. Atingerea uh, ODD-urilor va depinde de finanțare. Este o temă deosebit de importantă și Parlamentul European a urmărit îndeaproape finanțarea asistenței uh, pentru dezvoltare. Eu am fost uh, raportor uh, și am cerut uh, o poziție mai ambițioasă din parte a Uniunii Europene decât poziția care se regăsește în ultima concluzie a Consiliului. Și ajung la întrebarea mea. Mi s-a părut să înțeleg că ați afirmat că conferința de la Addis Abeba Rezultatul acestei conferințe va fi determinat de ce se va decide la New York și la Paris. Trebuie să înțeleg că nu trebuie să fim uh, pesimiști, dar nici deosebit de entuzi- uh, entuziasmați din punctul de vedere al așteptărilor uh, de la conferința de la Addis Abeba. Care considerați că vor fi angajamentele concrete privind finanțarea dezvoltării? Apoi, când vine vorba de uh, condiționalitate, când discutăm despre finanțarea a finanțării și finanțarea măsurilor de combatere a schimbărilor climatice, insistăm întotdeauna asupra unui principiu și anume complementaritate. Este un principiu subliniat, dar și dezbătut destul de mult, pentru că există o com- complementaritate între cele două elemente. Și aș dori să vă întreb dacă are rost să susținem acest uh, principiu al adiționalității și să legăm de principiul finanțării uh, acțiunilor de combatere a sărăciei, care nu ar trebui să fie subminat de alte principii uh, importante pentru combaterea schimbărilor climatice. Îți mulțumesc, Pedro. Domnul Știre are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și celor doi invitați pentru informațiile și remarcile foarte interesante. Domnule Maxwell, v-ați referit la vizita pe care ați făcut-o în uh, China și rolul uh, important al Chinei acum și, într-adevăr, vedem că în uh, China și creșterea PIB-ului a început să fie într-un declin relativ și probabil că și în China se va ajunge la o schimbare instituțională. Și ajung la următoarea întrebare. În ceea ce privește ODD-urile, există o întrebare uh, la care nu ne-a referit foarte mult în audierea de astăzi, și anume calitatea instituțiilor. Și poate ne spuneți câteva cuvinte din acest punct de vedere. Nu aș dori să spun că asistența oficială pentru dezvoltare nu este importantă, dar fără a ajunge la instituții inclusiv uh, efic- uh, eficiente, uh, instituții importante și pentru a combate corupția, un fenomen care costă foarte mult uh, țările în curs de dezvoltare, care pierd sume de 10 ori mai mari decât asistența oficială pentru dezvoltare globală. Deci, fără instituții sănătoase nu vom putea răspunde acestei teme principale care ar trebui să fie discutate și la Disabeba și la New York și care este legată și de tema conferinței părților de la Paris, deci mă întreb dacă, am, dacă invitații noștri nu ar putea să ne spună câteva cuvinte legătură cu această temă. Mulțumesc. A mai există un coleg care dorește să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doi vorbitori foarte importanți au participat la această ultimă parte a audierii noastre. Am și o întrebare adresată uh, domnului Gomez și eu mi-aș dori mai multe informații din partea dumneavoastră. Ați uh, afirmat că că banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie de ei și v-ați referit și la problema etichetării care, este, care, este, care sunt consecințele pentru oamenii de la fața locului și banii sunt uh, foarte importanți, însă realitatea, nu trebuie să pierdem realitatea. Domnule Maxwell acum ne-a spus foarte clar că Europa trebuie să-și respecte promisiunile făcute. Eu am o experiență personală în ceea ce privește respectarea angajamentelor legate de mediul înconjurător și din acest punct de vedere există o diferență în Europa care are, o, care are un impact și asupra uh, unei concurențe loiale între, între statele membre. Există unele state membre care nu respectă limitele emisiale noxelor și așa mai departe. Și ce putem face pentru, uh, pentru a ne respecta uh, aceste promisiuni? Există o dezbatere foarte importantă legată de emisiile de dioxid de carbon și diferențele între noile state membre și vechile state membre. Doamna Schlein, am și o întrebare scurtă. La Comisia DEVE am discutat în ultima perioadă foarte mult despre evaziunea uh, fiscală și despre evitarea plății taxelor în țările în curs de dezvoltate și ați menționat v-ați uh, limitit, v-ați referit și dumneavoastră la fondurile care sunt pierdute în urma uh, corupției de țările în curs de dezvoltare. Deci, dacă nu vom reuși să combatem în mod eficient acest fenomen, riscăm într-un fel să luăm cu o mână ce dăm cu cealaltă mână. Deci vă rog dacă puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu această problemă. If I can begin with the... O să încep cu unele dintre primele întrebări legate de mai multe specificități. Cred că la două niveluri. Orientarea celor care merg în delegații în țările în curs de dezvoltare. Orientarea lor să înțeleagă faptul că există un rol uh, aparte de dezvoltare pe care îl joacă, care cere ca de fapt să dea socoteală de modul în care repartizează alocările. Parlamentul aprobă anumite documente, dar Parlamentul și comisiile întreprind misiuni să vadă ce se întâmplă la delegație. Știu că Parlamentul interesat să aibă misiuni de observator la alegeri, ca atunci când oamenii se duc să-și exercite dreptul la vot. Dar modul în care Comisia pentru Dezvoltare cu cea de mediu și de dezvoltare internațională vizitează o dată pe an sau de două ori pe an să vadă ce se face cu asistența acord atât. De multe ori ne plângem de capacitatea de absorpție sau deficiența instituțiilor, ministere de finanțe, planificare, dezvoltare, dar cât de mult are de-a face cu faptul că e ceva tardiv, nu se simte importanța momentului potrivit al urgenței, că trebuie să-și însușesc obiectivele de dezvoltare. Știu că în țara din care vin eu, în Guiana, acest lucru e foarte important. Nu știu dacă toată lumea își dă seama de importanța structurii, a priorităților și modul în care trebuie să se coordoneze donatorii între PNUD, știu că la Ministerul Agriculturii, luni, trebuie să se întâlnească un alt funcționar cu nu știu câți donatori ABCD e nevoie de legătura cu fermierii și implementare. Așa cum trimiteți misiuni de observator la alegeri, cred că ar fi benefic să trimiteți uh, misiuni de evaluare ce privește ajutorul pentru dezvoltare, pentru a avea un feedback. În ce privește fluxurile financiare ilicite, există două dimensiuni. Unde se duc ele? evaziunea fiscală și evitarea plății taxelor și impozitelor. Trebuie să vedem sistemele publice de gestiune și reglementare, dar până la urmă banii aceia ajung undeva în Europa. Se primesc undeva. Dacă s-ar bloca destinatarul, s-ar reduce mult uh, de la sursă. Vreau să insist pe rolul semnificativ pe care îl poate juca Europa. Trimiterile de bani ca urmare a muncii legitime din țările în curs de dezvoltare, populația migrantă care se supune unor uh, comisioane de transmitere de către firme gen MoneyGram sau alte agenții unde banii trimiși ar putea avea un impact mai mare sau pe termen mai îndelungat în țara de destinație migranților dacă mecanismul de reglementare și serviciile financiare ar reduce aceste comisioane și speze de transmitere. Rolul legislației pentru ca <clears throat> aplicarea să fie mai largă în unele țări. Mulțumesc. Președinte, mulțumim. Acum domnul Maxwell. O să grupez niște puncte. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus despre fermierii olandezi. Cred că aveți nevoie de poliția ODD care să vină cu datele și indicatorii și să publice rapoarte în legătură cu ce se întâmplă. Cu ani în urmă am scris o lucrare care spune, înainte de aprobarea și spuneam că dacă aș fi eu ministru poștelor, aș vrea să am un obiectiv global despre perioada de timp necesară pentru livrarea scrisorilor ca să obțin minister, resurse de Ministerul de Finanțe. Deci v-aș propune un obiectiv global uh, privind utilizarea de azot la fermă și vă trimit poliția ODD-ului să culeagă date și informații. Nu vreau să discut conținutul politicii chineze, nu am fost decât o dată acolo, nu cunosc bine țara. Interesant a fost să-i aud vorbind despre uh, noul normal al creșterii mici, adică doar 7% pe an, ceea ce în Europa ar fi ceva miracol. 7% înseamnă că țara se dublează destul de des ca dimensiune, dar ce doream să spun, despre China, este rolul în economia globală. Thomas Friedman a scris uh, o carte pe care poate și tu a spus că pământul nu e rotund. Când Thomas era copil, tatălui îi spunea, terminați China pentru că e un copilaj din China care moare de foame. Și el spune copiilor: terminați tema de casă pentru că e un copil în China care vrea să-ți ia locul de muncă. Cred că subestimăm impactul marilor schimbări globale asociate cu dezvoltarea Chinei. Și atunci trebuie să ne întrebăm uh, cum își va câștiga traiul Europa în 2030. Nu va fi un exercițiu cu rezultat final zero. E nevoie de o strategie pe termen de lungat pentru a realizau atd urile în toate elementele loc de complexitate, creștere de muncă, justiție socială, mediu și așa mai departe. Cred, doamna Buba, că ar trebui să existe o strategie pentru 2030 care să fie un spin-off al activității ODD pentru o regiune atât de bogată cum e a noastră se poate realiza, care sunt elementele de echilibrare, dificultățile, în ce succesiune trebuie întreprinse acțiunile, creștere înainte de distribuție sau distribuție înainte de creștere, să realizăm obiectivele de educație înainte de sănătate sau viceversa, cum ne legăm într-o strategie practică pentru Europa. Iată marea provocare pentru Comisie în rolul ei de lider. În fine, în legătură cu finanțarea, chestiunile legate de adiționalitate. Mi-aduc aminte de perioada în care spuneam că finanțele pentru clima ar trebui să fie ceva nou și suplimentar. Pare acum deja ca vis, un vis uh, nostalgic al trecutului, când credeam puteam realiza agenda de dezvoltare și să avem și bani suplimentari pentru cum spun copiii așa, de cum nu o să se întâmple, pentru că obiectivele sunt foarte departe de ce ne doream pe trecut. Trebuie să fim ambițioși la Addis Abeba, să ajungem la un acord. Elementele de finanțare vor fi cheie. E nevoie de abordare focalizată. Sunt de acord cu domnul ambasador. Să vedem cum își cheltuiește banii în europene pe aceste obiective de dezvoltare. Sunt favorabil ideea de a da asistență Turciei, dar de fapt dacă ne uităm la ODA-ul european, cel mai mare uh, beneficiar, mai mare decât următorii noi, e Turcia. Oare de ce? Pentru că sprijinim Turcia, după cum am dorit, să construiască căi ferate de mare viteză. Turcia e pe lista acceptată de OCDE. Dacă am avea suma de ajutor pe care o au ei și am concentrat-o așa cum a încercat domnul Pibals pentru EDF și DCI pentru țările cele mai sărace ar fi un rezultat deosebit, dar trebuie completat cu toate eforturile pe care le avem în legătură cu eliminarea prețurilor la transfer pentru buna finanțare. Și în fine, ce ar trebui să facem până la urmă la DIS? O să realizăm obiectivul de 0,7% în 2016. O să găsim cele 5 de miliarde de care e nevoie pentru țări și ele știu care e ținta pe care trebuie să o atingă, dar nu o să dăm banii decât dacă marile țări în curs de dezvoltare fac angajamente mari legate de schimbările climatice la Paris. Deci e un acord în discuție. Noi ne respectăm angajamentele, dar trebuie să facă și ceilalți în legătură cu emisiile de carbon. Asta contează la negocieri internaționale, cum va exista acest echilibru între cele două angajamente și e o provocare interesantă ca surse de inspirație pentru negociatori. Dacă eu aș fi negociator, nu mi-aș pune toate cărțile pe masă, asta aș spune la Adis, Abeba că ar trebui să țină niște ași în mânecă <clears throat> pentru a obține ce ne interesează, și anume acordul de la Paris. Thank you, thank you. Președinta, mulțumesc foarte mult uh, ambilor uh, oratori pentru ideile foarte interesante pe care ni le-au comunicat azi. Nu o să trag eu concluzii, pentru că o să am plăcerea și onoarea să îl găsesc pe coleg unde e, uite-l, e aici, să tragă concluzie. Hmm? Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru întrebările interesante. Și o să-l invit pe Pavo să tragă concluzii. Să nu credeți că sunt nepoliticos, dar trebuie să plec să prind un tren. Nu o să vă răpesc decât câteva minute, doamnă președinte. Am primit misiunea imposibilă să trag concluzii în legătură cu ce s-a prezentat astăzi aici și discuțiile pe care le-am avut, ceea ce desigur că nu e posibil Ați ascultat cu toții prezentările și discuțiile. În conclusion. V-ați tras fiecare propriile concluzii și diversi oameni pun accentul pe un aspect sau altul. O să fac trei observații cu caracter personal și sper că o să coincidă cu concluziile dumneavoastră personale. Mai întâi, mulți vorbitori au insistat pe faptul că ODD-urile trebuie să fie universale, o abordare integrată, un tot unitar. E extrem de important, într-adevăr. Mă gândesc la conferința de la Rio 1992. Am fost acolo ca șef al delegației finlandeze, ca ministru de externe. Pentru prima dată am putut să reunim totul, mediul, dezvoltarea, toate aspectele de mediu, toate aspectele de dezvoltare Obiectivul nostru a fost să implementăm obiectivele de dezvoltare durabilă în toate țările dezvoltate, în curs de dezvoltare și cei trei piloni ai durabilității să fie implementați. Ce s-a întâmplat după aceea? existat o separare între dezvoltare și mediu, o separare între sectorul de mediu în politici de schimbări climatice, politici de combatere a deșertificării, a despăduririlor și diverse alte aspecte. Pe partea de dezvoltare, același gen de separare. Acum ar trebui să putem reuni cele două elemente și să le privim într-o manieră cuprinzătoare, ca un tot unitar. Iată prima concluzie. Și sunt într totul de acord cu vorbitorii care au insistat pe acest aspect al problemei. Cineva a pus o întrebare despre piloni. Când discutam ODD-urile la comisie, ne îngrijora problema că sunt 17 obiective și aproape 200 de ținte. Dacă ai atât de multe priorități, eh, s-ar putea spune că n-ai niciuna. Trebuie să grupăm obiectivele. Subiectul de reducere a sărăciei, lupta împotriva inegalităților, cei trei piloni ai durabilității, parteneriate globale. Acum, în sinteză, raportul sinteză, secretarul general folosește o idee legată de pilon care e foarte apropiată de a noastră și cred că atunci când se finalizează ODD-urile și se implementează, ar trebui să putem să le grupăm oarecum pentru ca politicile noastre să fie mai eficace. A treia observație se legă de implementare. Desigur, toate părțile trebuie să implementeze. Guvernele, Uniunea Europeană, <clears throat> alte organisme regionale, sectorul privat, ONG-urile, cu toții avem ceva de pus în aplicare. Fiecare individ are ceva de implementat. Dar eu vreau să insist pe rolul sistemului ONU în urmărirea și implementare Se întâmplă ca eu să am un raport din proprie inițiativă la Comisia de Afaceri Externe în legătură cu rolul Uniunii Europene în cadrul ONU. Cum să ne realizăm mai bine obiectivele de politică externă și această comisie va, prezinte una, va prezenta un aviz și Comisia de Mediu, dar în orice caz mai multe comisii sunt implicate. E ceva extrem de important ca sistemul ONU să aibă o mai mare eficacitate pentru a implementa obiectivele de dezvoltare durabilă. Am niște idei radicale în proiectul de raport pe care o să le vedeți uh, ulterior. Vă mulțumesc așadar tuturor pentru o audiere excelentă, niște prezentări excelente și discuții foarte utile. Mulțumesc!